So, liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich... Dragi colegi, bine ați venit la reuniunea comisiei noastre. Avem un membru foarte tânăr al comisiei noastre, felicitări lui Carl, Carl Schlüter, care a devenit uh, săptămâna trecută tată și de aceea trebuie să ia primul copil cu el la comisie, pentru că în prima săptămână, după cum știți, se întâmplă foarte multe. Bine ai venit, Hans Schlitter, junior. Atâta timp cât este calm, copilașul va rămâne cal cu noi, când nu e calm, va ieși afară, ne-a promis cal. Adoptăm așadar ordinea de zi. Există obiecții în legătură cu ordinea de zi? Nu este cazul. Comunicările președintelui le voi face puțin mai târziu. Punctul 3 de pe ordinea de zi, adoptarea proceselor verbale din 23 februarie 2010. Dacă nu există obiectiv până la sfârșitul reuniunii, se adoptă și am trecut deja la punctul 4, cel mai important uh, punct, poate din această agenda. Aș vrea să o salut uh, pe doamna comisar pentru climă, doamna Connie Hedegaard. Bine ați venit la noi în comisie. Ne-am uh, văzut ultima dată la audierea dumneavoastră, au trecut deja câteva luni de la acel eveniment și dumneavoastră ne veți ajuta să discutăm despre o temă care ne interesează foarte mult. După cum știți, pe 31 ianuarie s-a a avut loc o întâlnire foarte importantă și la Bonn, după aceea a avut uh, loc o întâlnire importantă și urmează conferința de la Bonn din iunie. Ne interesează, bineînțeles, ce face Uniunea Europeană în ceea ce privește promisiunile financiare în domeniul climei, dar și în ceea ce privește situația protecției climei și alternativele care există pentru reducerea gazelor cu efect de seră. Nu vreau să fac o introducere prea lungă, bine ați venit la noi în comisie și vă dau cuvântul doamnă Hedegord pentru prezentarea situației de fapt. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, stimați deputați, vă mulțumesc foarte mult pentru invitația pe care mi-ați adresat-o să vin în comisia dumneavoastră. Întotdeauna este un lucru foarte bun să putem avea o discuție, așa voi putea și eu să vă prezint care este situația și mă interesează să știu care este părerea dumneavoastră. Sper însă că eu să nu intervin prea mult. Voi începe printr-o prezentare a elementelor importante a programului de lucru al Comisiei 2010. Conceptul uh, nostru este urmarea țintelor din Europa 2020. Există o susținere politică din partea Parlamentului foarte clară și foarte multe elemente importante au fost susținute de asemenea și luna trecută de către Consiliu din acest pachet. Mai ales Mă refer aici la inițiativa cu privire la o eficiență a resurselor în Uniunea Europeană. Este important să punem accentul pe o creștere ecologică, pe uh, resurse ecologice și pe o reducere a emisiilor de dioxid de carbon în, următoarele, în următorul deceniu. Acesta ar fi un obiectiv foarte important, așa cum consider și eu. Este un cârlig, să zicem, atât de important pentru tot ce va urma, pentru că în jurul acestei inițiative vor putea să, fie, să urmeze alte inițiative. Obiectivul pe care l-am stabilit este să decuplăm creșterea economică de folosirea energiei și să reducem în același timp emisiile de gaze cu efect de seră, crescând în același timp competitivitatea, numărul locurilor de muncă și securitatea energetică. După cum m-ați auzit probabil și în timpul audierii, spunând, este foarte important să ne gândim în acest fel, pentru ca să avem practic trei scopuri într-unul așa încât atunci când vorbim despre schimbările climatice, când vrem să combatem schimbările climatice, putem să vorbim în același timp și de securitatea energetică și de creștere și competitivitate în Uniune. Aceasta ar trebui să fie așadar obiectivul umbrelă. Cum putem să atingem aceste obiective? În primul rând, printr-o voință politică foarte clară. Acest obiectiv trebuie neapărat să fie atins. Dacă Europa dorește să își uh, mențină uh, neapărat poziția pe care o are în um, acest uh, domeniu. Trebuie să spunem foarte clar, există în momentul de față o provocare foarte mare din partea tuturor economiilor care doresc să investească în economiile ecologice. Există deci o mișcare foarte clară în acest sens. Dacă ne uităm, de exemplu, la pachetele importante de uh, ecologice, trebuie să ne uităm în primul rând ce fac uh, celelalte puteri, cum ar fi China, de exemplu, care are uh, un program de 230 de miliarde de dolari. Apoi, pe locul 2, vine investiția din partea Statelor Unite, 80 de miliarde de dolari pe care investesc în o, într-o energie curată. Și apoi, dacă ne uităm la Uniunea Europeană și ne uităm la contribuțiile statelor membre și ale Comisiei Europene, avem în total 25 de miliarde de dolari ca investiție. Cam acestea sunt proporțiile în momentul de față. Așadar, suntem confruntați cu o competitivitate foarte puternică din partea concurenților noștri și deci înseamnă că trebuie să ne sporim economia noastră pentru a deveni ce, regiunea cea mai ecologică din lume. Aceasta însă va necesita o serie de inițiative și voi menționa doar câteva dintre ele acum. După cum știți, Serviciul meu și cu mine pregătim în momentul de față un document cu privire la necesitățile Europei pentru a reduce emisiile de dioxid de carbon cu 30%. Văd că deja există o susținere generală în sală. Mă bucur să aud. Așadar, există un preț foarte clar pentru emisiile de carbon Trebuie așadar să vedem cum putem să ne reducem dependența în momentul de față de energia importată. Faptul că facem acest lucru nu înseamnă că este suficient să dăm o comunicare după aceea. Trebuie să lucrăm în acest sens și trebuie să știm că dacă vrem să fim mai ambițioși, atunci cei 20% trebuie să fie sporiți. Cât va costa acest lucru, care ar fi consecințele pe diferitele sectoare și aceasta rămâne destabilit. Acesta este scopul așadar al comunicării mele. Încercăm să ieșim um, cu un rezultat înainte de reuniunea ministrilor de mediu în uh, iunie și înainte de Consiliul European din iunie. Știu că vă dați seama că în momentul de față nu pot să vin cu măsuri foarte concrete în ceea ce privește cifrele. Rezultatele preliminare ale analizelor, analizelor pe care le-am făcut ne indică totuși că uh, o încercare de 30% de reducere cu 30% ar fi fezabilă din punct de vedere tehnică și ar fi și economic foarte binevenită. Permiteți-mi să vă dau câteva informații pe care le veți găsi probabil în comunicarea care se va publica în curând. Dacă ne uităm la acum 2 ani, când am hotărât pachetul de climă și de energie, se estima că uh, Costurile de reducere cu 20% ar fi cam de 70 de miliarde de euro până în anul 2020. Astăzi știm însă că, din cauza crizei economice, este mai simplu și în același timp mai ieftin să ne stabilim acest obiectiv de reducere cu 20%. De fapt, am constatat că probabil că o treime din aceste cifre. Cam, deci o treime, cu o treime este mai simplu să atingem acest obiectiv decât, acum, uh, decât credeam acum 2 ani. În ceea ce privește beneficiile pentru aer și pentru um, mediul în general, bineînțeles că trebuie să ne gândim că o reducere de 30% ar fi mai bună. Însă, întrebarea este dacă uh, ar fi mult mai scump să ajungem la o reducere de 30%. Răspunsul este că nu este chiar atât de scump cum credeau cei care se temeau de această cifră. Acum știm mai bine că lucrurile nu ar fi atât de dramatice. Și cred că această informație este importantă. Nu înseamnă, bineînțeles, că o creștere la, de la 20 la 30% se face de azi pe mâine, dar trebuie să constatăm și să realizăm faptul că dacă am dori să atingem acest obiectiv, ar trebui să investim probabil o sumă mai mică de bani decât credeam acum 2 ani că este necesar. Și deja cu o sumă mai mică, probabil am ajunge la 20 și ceva la sută, care poate merită. Aceasta este, de fapt, rațiunea cu care am intrat în această discuție și pe care o veți regăsi și în comunicarea pe care o vom publica. Vreau să mai subliniez și că în următoarele săptămâni și luni vom încerca să aducem uh, în opinia publică mai multe măsuri uh, să găsim o reglementare mai clară a schemei de comercializare cu emisii de asemenea, vom permite o alocare liberă pentru anumite um, sectoare și vom publica în același timp și o uh, carte albă pentru 2013. Va trebui să găsim așadar o tranziție mai ușoară către o economie foarte redusă în emisii de carbon până în 2013 și în strategia post-Copenhaga pe care am prezentat-o la sfârșitul lui martie vom analiza și um, provocările cu care trebuie să ne confruntăm până în 2050. Adică va trebui să știm unde trebuie să ajungem în 2030 pentru ca obiectivul din 2050, de exemplu, să poată fi uh, atins fără ca lucrurile să fie după aceea foarte dificile între 2030 și 2050. Permiteți-mi de asemenea să vă spun că va trebui să pregătim o comunicare pentru anul viitor care să includă o strategie generală de mediu care să amestece practic mai multe politici europene într-un scop mai bun. Aceasta însemna, în primul rând, o verificare a diferitelor politici, fie ele agricole sau uh, sănătate, cercetare, educație și așa mai departe, din perspectiva mediului. Această inițiativă se integrează într-o inițiativă generală a Comisiei, care, de fapt, este în conformitate cu viziunea din Europa 2020. Va trebui așadar să ne gândim la transport, la energie și la taxe, pentru că acestea vor fi domenii afectate. O decarbonizare a transportului este absolut necesară dacă vrem într-adevăr să reducem emisiile de gaze cu efect de seră pe viitor. Dacă vom continua ca până acum, așa cum uh, a se vede într-un studiu al DG Clim, și dacă ne uităm la obiectivele 2050, vom vedea că, de fapt, emisiile din sectorul de transport vor crește cu 30% în această perioadă. Deci, dacă nu facem nimic mai mult decât ceea ce am decis până acum, lucrurile se vor înrăurtăți. În ceea ce privește inițiativa și strategia 2020, tema cea mai importantă a cărții albe a Comisiei cu privire la transport și energie, care va fi prezentată până la sfârșitul anului acesta, va fi să se prezinte propuneri pentru ca sectorul transportului să fie mai modern, mai eficient și mai ecologic în același timp. Comunicarea cu privire la mainstreaming, pe care o menționam înainte, nu se va uita însă numai la aspectul transportului, ci și la o reducere a emisiilor de dioxid de carbon în general. Dacă ne uităm la impactul climatic al transportului, acesta va fi poate elementul cheie la care trebuie să ne uităm în, de aproape și Așa cum am promis și în timpul audierii mele, aceasta va duce la o serie de măsuri coordonate pe viitor care le vom discuta probabil mai târziu, pentru că ele vor depinde, bineînțeles, și de inițiativele pe care le menționam înainte și de analiza uh, dificultăților pe care le mai avem în anumite politici. Discuțiile vor începe așadar anul acesta și în ceea ce privește perspectiva financiară. Eu mă voi uh, voi face eforturi pentru ca întotdeauna să se poată găsi un amestec între buget, pe de-o parte, și obiectivele ecologice în toate domeniile politicilor europene. Permiteți-mi, vă rog, să vorbesc și despre o propunere de regulament de limitare a emisiilor de dioxid de carbon despre care știu că dumneavoastră ați discutat deja în Parlamentul European. Regulația cu, regulamentul cu privire la um, transportul rutier și mai ales la transportul camioanelor va fi foarte importantă pentru a ajuta statele membre să își atingă obiectivele pentru 2020 în uh, urma deciziei de împărțire a sarcinii. Uh, aceasta va acoperi 5% din reducerile necesare în acest ă, în această branșă. Știu că s-au pus întrebări și cu privire la fezabilitatea și calendarul cu privire la obiectivele 2014-16 și 2020. Am avut ocazia să discut despre acest subiect cu mai mulți dintre dumneavoastră la Strasbourg săptămâna trecută. Da, într-adevăr, aceste obiective sunt foarte ambițioase, dar noi suntem convinși că ele sunt fezabile și din perspectiva industriei. Nu am fi propus astfel de măsură dacă nu eram convinși că acestea sunt fezabile și nu sunt inventate pur și simplu, ci sunt bazate pe analiză foarte clară. Regulamentul acesta va ajuta industria să devină mai competitivă și piețele europene să devină competitive pe termen lung în domeniul tehnologiilor ecologice și printr-o îmbunătățire a tehnologiilor de combustibil Sperăm ca producătorii europeni să fie primii care să folosească această ocazie și considerăm că probabil o eficiență mai mare va ajuta proprietarul, proprietarii de camioane, de exemplu, să economisească probabil cam 2000 de euro în ceea ce privește facturile de carburant într-o carieră. Obiectivul 2014-16, care este public din 2007, ține cont de nevoile industriei de a se pregăti pentru toate aceste schimbări. Obiectivele pentru 2020 oferă mm, tuturor producătorilor posibilitatea de a avea o siguranță până în următorul deceniu. Pentru că aceste analize se bazează pe analize externe și sunt eficiente din punct de vedere al costului. În același timp, noi ținem cont și de îngrijorările industriei cu privire la aceste obiective care Uh, vor fi întotdeauna updatate până în 2013. Așadar, pe scurt, uh, propunerile trebuie să fie fezabile și în același timp trebuie să fie necesare și eu aș vrea să rog Comisia dumneavoastră și Parlamentul să mențină ambițiile sale la același nivel în următoarele luni, pentru că va fi foarte important. Dacă vorbim despre autovehicule, atunci trebuie să vă informez de asemenea că mâine probabil Comisia va adopta o comunicare cu privire la o strategie europeană pentru vehicule curate și eficiente, care va fi prezentată de către comisarul Tajani, cu care sunt eu asociată în acest proiect. Comunicarea aceasta se bazează pe o strategie de încurajare a dezvoltării uh, unei energii curate și eficiente, așa numită energie verde, care dorește să găsească o soluție atât pentru combustibilii curați, cât și pentru facilitare a acestor tehnologii uh, pe viitor. Aș vrea să vă spun, domnule președinte, câteva informații cu privire la negocierile în care suntem în momentul de față. După cum știți, președintele Barroso m-a rugat la începutul lui martie să Uh, fac prospectări în uh, Statele Unite, de exemplu, voi mai vizita și India și China și uh, Uniunea Africană și probabil mai Bangladeshul. Însă ceea ce pot să vă spun până acum este că impresia mea este, prin videoconferința la care am participat, de exemplu, luna trecută, că această adaptare pas cu pas pe care am dorit-o noi de la început este acceptată în general la nivel mondial. Și aș vrea să subliniez în final că aceasta nu înseamnă că nu trebuie să fim ambițioși pentru Cancun, pentru că există foarte multe lucruri pe care trebuie să le decidem chiar la Cancun. Dar indiferent uh, care va fi poziția altora, noi va trebui să facem față unei provocări foarte clare. Și anume, indiferent cum ne punem de acord, va trebui să avem un acord obligatoriu din punct de vedere legal, pentru că altfel nu vom ajunge prea departe. După cum știți, Uniunea Europeană nu este un obstacol în acest uh, obiectiv. Noi am dorit la, să se transforme obiectivele de la Kyoto în într-unele obligatorii, dar știți că există semnale contradictorii sau contrarii din partea altor continente și eu cred că trebuie să ne punem de acord asupra conținutului și după aceea probabil că va fi mai simplu să ne punem de acord asupra unei forme juridice obligatorii. Cam acesta este stadiul de fapt în momentul de față. Probabil că la Bonn în mai și iunie vor mai avea loc negocieri importante, dar următorul, următoarea reuniune a, Consili, a Consiliului de Ministri uh, săptămâna viitoare va fi de asemenea un pas foarte important și aș vrea să rog pe toată lumea să se concentreze mai mult pe substanță decât pe procedură, pentru că asta Asta este de ceea ce este nevoie în negocierile internaționale. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc foarte mult, doamnă comisar Hedegord, pentru aceste informații cu privire la avansările în domeniul uh, ecologic. Știu că domnul Carl Schlüter Junior a făcut deja câteva comentarii, trebuie să vedem dacă e vorba de comentarii pozitive, negative. La 30% a fost foarte clar uh, o afirmație pozitivă în rest, va trebui să întrebăm probabil ce vroia să spună cu privire la celelalte comentarii. Am auzit uh, ce se întâmplă în momentul de față. N-ați spus însă nimic despre finanțarea protecției climatice, despre cele 7,2 de miliarde pe care le-a uh, propus Uniunea Europeană, pentru că calendarul este foarte strâns, care este planul dumneavoastră, cum dorește Comisia să coordoneze aceste lucruri și cum dorește Comisia, um, înainte de Cancun, să dea un semn foarte clar de credibilitate către țările în curs de dezvoltare. După Strasburul de săptămâna trecută, joi, un grup uh, din partea comisiei noastre s-a ocupat toată după amiaza cu light vehicles, cu vehiculele ușoare și s-a vorbit de fezabilitate, de viziunea legată de vehiculele curate și verzi. Raportul nostru, raportorul nostru nu este aici, va veni probabil mai încolo. Avem mai multe intervenții pe lista de vorbitori, probabil că avem timp o oră și colegii pot acum să aibă ocazia să pună întrebări. Richard Zeber dorește să pună prima întrebare. Uh, mulțumesc, domnule președinte, doamnă comisar. Vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră în mijlocul comisiei noastre astăzi. În intervenția dumneavoastră ați menționat în câteva ori acest mainstreaming. Protecția mediului, uh, de fapt, uh, este legată de toate celelalte proiecte. Din punct de vedere concret, cum puteți colabora cu doamnele Comisar, cu domnii comisari? Ați programat discuții, cum funcționează lucrurile din punct de vedere tehnic, astfel încât problematica protecției mediului înconjurător să fie în atenția tuturor domeniilor de care Uniunea Europeană se ocupă. Domeniul agricol, transportului, să ne gândim de pildă că 20.000 uh, de zboruri uh, pe zi au fost anulate datorită uh, vulcanului și norului de cenușă. Ei bine, Eh, toată lumea eh, a eh, recurs la alte soluții, s-au folosit autoturismele. Dar ce intenționați să faceți pe viitor în probleme din punct de vedere energetic? Iar dacă tot vorbim despre energie, există și o serie întreagă de provocări legate de necesitatea de a menține sursele convenționale de energie încă un timp până când uh, sursele regenerabile vor uh, reuși să uh, preia principala pondere. Există și posibilități de interconectare, posibilități de stocare a energiei astfel încât să nu se recurgă numai la gaz natural, cărbune și uh, energia apei. În al treilea rând, președintele s-a referit deja la aspectele financiare la buget. Știm că bugetele naționale sunt supra-solicitate în clipa de față în contextul crizei, situația este de-a dreptul dramatică. Uniunea Europeană uh, poate că uh, a făcut uh, promisiuni foarte curajoase, dar nu știm dacă, până la urmă, posibilitățile de financiare se, de, se vor ridica la nivelul acestor promisiuni. Colegii care sunt competenți în domeniul bugetului știu deja că există există anumite îngrijorări în acest domeniu. Mulțumesc, doamna Linda McEwen. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, doamna comisar, pentru că ați venit în mijlocul nostru. Eu aș vrea să discut două aspecte în legătură cu cifrele pe care le-ați menționat. În ce privește investițiile în energia verde, în dimensiunea uh, nouă, vorbeați despre 200 de miliarde în China în timp ce uh, Uniunea Europeană își propune doar 25 de uh, miliarde. Uh, bineînțeles că trebuie să ținem seama de faptul că numărul populației în China este mult mai mare decât cel din Uniunea Europeană sau din Statele Unite, dar cum vedeți totuși proporția acestor cifre? Uh, cum vom putea să urmărim lucrurile? În ce anume investește China? În ce anume investesc Statele Unite? Unde putem noi să ne adaptăm programele? Și uh, în ce privește problematica uh, de benchmarking, există de asemenea o preocupare principală la nivelul întreprinderilor. Putem oferi o consultanță și când putem să ne așteptăm la propuneri din partea Comisiei? Domnul Chris Davis. Mulțumesc. Știți că în Marea Britanie, în industria autovehiculelor, s-a raportat că au scăzut uh, cu 6% emisiile, uh, noxele produse de către autoturisme în ultimul an. Noi știm că există un uh, lobbying puternic dar uh, trebuie uh, să știm și când putem uh, opera modificări în legislația noastră. Sigur că proiectele noastre sunt foarte ambițioase, dar trebuie să ne gândim și la prețul de cost al unui autovehicul verde pentru populație și la accesibilitatea sa. În ce privește obiectivul celor 30% reducere a emisiilor. Ați fost precaută spunând că din punct de vedere economic um, pare viabil acest proiect, dar noi trebuie să știm și că există o uh, rezistență vis-a-vis -vis de asta. La nivelul Consiliului uh, există uh, rezerve legate de acest proiect de reducere a 30%. În ce privește comercializarea uh, certificatelor de emisii, sigur că uh, schema aceasta de comercializare ne va permite să reducem emisiile de carbon, dar uh, poate că nu se va putea renunța la tehnologia aceasta a utilizării cărbunelui, având în vedere prețul cărbunelui. Oare nu vor uh, exista și talibani în ce privește această schemă de comercializare de emisii care uh, va încerca să exploateze în favoarea sa funcționarea acestui mecanism de piață? Pe de o parte, avem uh, o prevedere că la nivelul național poate se pot depăși anumite procentaje de emisii, dar, uh, pe de altă parte, se spune într-o directivă că nu pot fi introduse standarde la nivel național. Va, noi va trebui să votăm la un moment dat uh, o asemenea directivă și uh, trebuie să știm este posibil ca pe plan național să se introducă standarde uh, legate de nivelul uh, de emisii? Mulțumesc, Satu Hasi, înainte de a vă da cuvântul pentru a răspunde la întrebări. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc doamnei comisar pentru a, că a venit la această întâlnire cu noi. Întrebarea mea este legată de uh, studiul pe care l-ați uh, expus, ne spuneați că acum la nivelul Comisiei se elaborează un studiu privind uh, pragurile de emisii. dar uh, care trebuie să țină seamă și de prevederile existente în legislație. Bine, puteți să ne asigura că această reducere de 30% a emisiilor va fi posibilă fără vreun truc din partea celor care raportează reducerea. Ce anume aveți în vedere cu acest proiect minus 30%? și în legătură cu această problematică. Parlamentul a afirmat și a cerut ca la nivelul Uniunii Europene să se atingă obligatoriu acest nivel de eh, minus 20% emisii eh, toxice. Statele membre s-au angajat să pună la dispoziție 7,2 uh, miliarde de euro uh, pentru problematica legată de protecția mediului înconjurător. Ce face Comisia pentru a garanta că uh, acești bani vor uh, ajunge la timp pentru a fi atribuiți uh, sectoarelor necesare. O serie întreagă de întrebări. Acum aveți cuvântul, doamna comisar. Uh, Mulțumesc. O să um, încep cu întrebarea adresată de domnul președinte în ceea ce privește Finanțarea rapidă este foarte important pentru credibilitatea țărilor uh, dezvoltate ca um, angajamentele făcute la Copenhaga să fie împlinite și uh, cât mai curând cu putință. De aceea se și numește um, procedeul rapid de finanțare. Am uh, spus și luni acest lucru că uh, suntem uh, gata ca la sfârșitul lunii mai, la începutul lunii iunie, să oferim o structură foarte clară pentru a putea debloca acești bani iar în luna martie, ministrii de finanțe au exprimat foarte clar în concluziile Consiliului că uh, vor oferi această sumă de 2,5 miliarde ori 2 dar vreau să vă spun că mai avem o chestiune restantă și anume cât din uh, cât, ce procent din această sumă va fi nou suplimentar. Haideți să înțelegem foarte bine cum stau lucrurile, fiindcă îmi dau seama că unii uh, economiști ar putea spune că această chestiune este una teoretică, dar pentru țările în curs de dezvoltare această chestiune este una politică. Um, vă, vă explic ce vreau să spun uh, S-a spus că este foarte ușor să se obțină bani publici din bugetele, pub, din bugetele naționale în, acești, în această ultimă perioadă. Nu este chiar atât de ușor. După mine, în contrapartide, stă următorul lucru. Cu cât avem fonduri noi Uh, suplimentare, cu atât este mai mare efectul politic. Sau invers, dacă până la urmă țările în curs de dezvoltare ne, ne vor spune, uh, iată, um, acești bani au fost deblocați, până la urmă este vorba de bani reciclați. Care va fi efectul politic? Cât de mare va fi? Deci este foarte important ca fiecare stat membru să se gândească la ce fel de fonduri, ce fel de uh, sume se propun și eu cred de, că contribuția Comisiei va fi de 5, de 3 ori 50 de miliarde, de 50 de milioane și... Iar acesta este contrapartida politică. M-am referit la toate uh, țările în curs de dezvoltare. Este foarte important pentru Europa ca noi să obținem rezultate, dar este cu atât de uh, cu atât mai important pentru țările în curs de dezvoltare ca acestea în uh, colectivitate să își um, să ajungă la rezultate satisfăcătoare, să-și respecte angajamentele. Richard m mai întrebat uh, despre mainstreaming. Uh, o să încerc să fiu succintă răspunzând la această întrebare. Cred că avem aici multe lucruri de dimensiuni mai mici sau mai mari. Comisia este de părere că nu doar Comisarul pentru Mediu uh, sau pentru chestiuni climatice va fi uh, angajat de strategia 2020 și întreg uh, colegiul comisarilor va fi angajat aici. Iar săptămâna trecută uh, grupurile uh, s-au reunit și vreau să vă spun că avem un grup care se ocupă de chestiuni climatice pe care îl voi prezida și care va fi forul care uh, va încerca să includă chestiunile climatice în toată legislația, să există acest, acest uh, mainstreaming uh, de care vorbeam. Am spus acest lucru pentru a fi foarte clar că trebuie să includem uh, chestiunile de mediu în toate politicile noastre. Linda m-ai întrebat despre anumite cifre și dacă pot fi defalcate. Da, pot fi defalcate, dar ce vreau eu să spun este că dacă ne uităm la proporții și am vorbit aici despre, despre uh, cifrele pentru Uh, China, pentru SUA și uh, eu totuși voiam să arăt, un, să arăt altceva, așa nume că dacă considerăm că restul lumii sunt uh, că restul lumii stă pe loc, e vorba de concurenții noștri, atunci ne înșelăm, fiindcă ei sunt în mișcare, iar cifrele ne arată despre ce procente este vorba și ne indică foarte clar cu ce ne vom confrunta în anii viitori. Deci, iată, am avut un calendar pentru sistemele de referință. Aici încercăm să avem o structură finală înainte de finalul anului. În ceea ce privește consultările, vă asigur că desfășurăm consultări foarte ample. Vreau să vă spun că noi suntem consultați pe larg. E clar că pentru cercul de afaceri acest lucru este foarte important și noi ne întâlnim cu reprezentanții domeniul sectorului de afaceri. Vreau să vă spun că în ceea ce privește sistemul de referință, unii dintre noi am luptat uh, îndelung pentru a avea uh, licitație 100%. Acum uh, ne dăm seama cum stau lucrurile și acesta este rezultatul unui compromis politic. Să nu cumva să vă închipuiți că noi, noi uh, stabilim aceste sisteme de referință de la, la fiecare sector este floare la ureche. E foarte greu, dar trebuie să se facă acest lucru și am, uh, acest lucru s-a hotărât la nivelul uh, șefilor de sat. Uh, Chris Davis a pus o întrebare în legătură cu industria automobililor. Sunt de acord că există această tendință de, de plângeri și reclamații din partea industriei care spune că este imposibil de făcut, dar până la urmă ne spun că, iată, nu a fost atât de costisitor cum am crezut și nu a fost atât de greu cum am crezut. Acest lucru este foarte important pentru dumneavoastră, pentru dumneavoastră fiindcă se va face lobby din partea industriei și am văzut, avem atâtea exemple cum, care ne demonstrează că este mai ușor decât își închipuie industria la început și că există o modalitate tot timpul de inovare. Chris Davis, ai dreptate că nu vorbim aici despre martie 2007, poate că nu mai există o disponibilitate de a scoate bani din buzunar, dar nu mai suntem în martie 2007 și prin prisma faptului că uh, competitorii noștri se manifestă diferit acum decât acum trei ani și iată trebuie să ținem cont și de acest lucru. Ne întrebați dacă mai explorăm și alte mecanisme decât uh, sistemul de comercializare a emisiilor. Bineînțeles că facem acest lucru, fiindcă întotdeauna avem nevoie de mai multe instrumente, dar până la urmă e, e, e greu să găsim un sistem care să ofere aceleași rezultate ca uh, sistemul de comercializare a emisiilor. Bineînțeles, acest lucru nu exclude uh, posibilitatea unui alt instrument, cum ar fi uh, cum ar fi impozitul pe uh, poluare și acesta ar putea să se adauge, să fie complementar sistemului de comercializare a emisiilor. În ceea ce privește uh, standardele de performanță a emisiilor, uh, vreau să vă spun că am vorbit despre performanța energetică pentru centrale și acum demarăm acest proces. Deci, Bineînțeles, aici mai sunt multe lucruri de făcut la nivel european. Um, Satu Hasi mi-a întrebat despre aceste portițe de scăpare. Încercăm să ne ocupăm de ele în următoarea comunicare, fiindcă e nevoie de anumite corecții aici. Avem, um, e vorba aici de 20% sau 30%, dar trebuie să găsim o politică în care nu putem să ne permite ca la, uh, să se întâmple ca la Copenhaga. Mulțumesc. Doamna Grostet are cuvântul acum. Mulțumesc, domnule președinte, doamna comisar. Tocmai ne-ați dat uh, multe explicații și am, dacă am înțeles eu bine, se ține cont de toate soluțiile la nivel european, dar duceți două lupte, una pe scena internațională și una pe scena europeană. Vreau să vă întreb uh, cum stau lucrurile uh, după Copenhaga. Ne-ați vorbit deja de acest lucru după 14 aprilie la conferința de atunci, ce se, ce se va întâmpla la nivel european, care vor fi orientările viitoare până la Cancun. Am vorbit despre atitudinea Statelor Unite și a Chinei, care, care pare acum uh, că ia hotărâri după cum o taie capul. Vreau să vă întreb uh, cum stau lucrurile în ceea ce privește punerea în aplicare a măsurilor privind eficiența uh, de carbon India, cum stau lucrurile acolo? Avem, uh, uh, avem o atitudine afișată de, a pozitivă din partea ministrului uh, responsabil indian, dar oare sunt doar vorbe goale? Acum, uh, investițiile trebuie să aibă un rol prioritar, prioritar uh, iar uh, aici uh, politica industrială și politica mediului înconjurător ar trebui să meargă mână în mână. Aș dori să ne spuneți care este părerea dumneavoastră. Credeți că Parlamentul European ar trebui să fie și mai exigent pentru a vă sprijini în proiectele dumneavoastră? Iată ce aș dori să știu eu. Și mai mult, momentul în care spuneți că datorită crizei este mai ușor uh, să ne gândim la o reducere de 30% a emisiilor de carbon, dar uh, noi dorim să ieșim din criză, astfel încât dacă reușim să ne redresăm cât mai repede cu putință, atunci poate va fi mai greu să vorbim despre procentul de 30%. Iată, deci ne bântuie toate aceste întrebări și aș dori să primim niște răspunsuri care să lămurească lucrurile din partea dumneavoastră. Mulțumesc! Dan Jürgens. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, doamnă comisar, pentru prezentarea dumneavoastră. Am două întrebări. Prima se referă la o analiză pe care ați făcut-o acum cu privire la fezabilitatea unei sporiri de reducere de la 20% la 30%. Din câte văd, această analiză are mai multe probleme până la urmă. În primul rând, așa cum ați spus și dumneavoastră, foarte des costurile sunt exagerate și sunt accelerate din cauza acestei sporiri. Dacă însă aceasta nu este cazul, beneficiile sunt supraestimate, pentru că este foarte greu să măsori beneficiile. Este mai ușor să măsori costurile unor acțiuni, câteodată chiar unor costurile unor inacțiuni, dar e foarte dificil să se măsoare beneficiile, de exemplu, um, unor prime măsuri în acest domeniu cum se calculează efectele, de exemplu, unei industrii mai inovatoare. Foarte des când elaborăm legislație, se creează o legătură, bineînțeles, între industrie și inovare, care devine mai, industrie devine mai inovatoare, ceea ce nu s-ar fi întâmplat dacă n-am fi creat acea legislație. Însă nu știm exact în ce direcție merg lucrurile. Știm că trebuie să creăm un prim imbold. Întrebarea și frica mea este dacă nu vă veți baza pe o analiză care vă va arăta ceea ce doriți dumneavoastră, și anume că este fezabil, dar nu va ajuta, arăta cu adevărat care sunt consecințele acestei uh, sporiri de redu- în ceea ce privește reducerea și pe viitor poate nu vom fi neapărat mai inovatori. Întrebarea este cum doriți să introduceți aceste elemente în analiza dumneavoastră. În al doilea rând, Chris Davis a, lucrat, a întrebat cu privire la schema, schema de comercializare cu emisii. S-au vorbit de măsurile alternative care ar trebui să fie analizate. Și vreau să știu dacă v-ați gândit eventual la introducerea unui preț minim. S-a discutat acest element înainte de Copenhaga, dar a fost eliminat de pe masa de negocieri pentru că mulți dintre cei participanți nu au fost de acord. Oare n-ar trebui ca unul dintre argumentele Uniunii Europene să fie un preț minim pentru combustibilii bazați pe carbon? Mulțumesc. Bas, ai cu tare cuvântul acum. Nu este aici? Peter Lize, atunci. Ja, vielen Dank, Mulțumesc, domnule președinte, doamnă comisar. Am două puncte în care aș dori să vă rog să precizați încă o dată răspunsul la întrebarea domnului Zeber, care este co-coordonator, în legătură cu energiile regenerabile și în legătură cu regulamentele în acest domeniu se spune că energiile regenerabile se folosesc pentru că nu există combustibili de alt gen care să fie eficienți. Günther Oettinger a vorbit despre faptul că energia hidraulică este extrem de bine gestionabilă. Poate că dacă există foarte multă energie hidraulică, atunci ar putea să găsim o soluție din această situație. În ceea ce privește de COP15. Știu că dumneavoastră ați fost președintea COP15 înainte de Copenhaga, însă acum lucrurile sunt foarte dificile și noi trebuie să rămânem realiști. Aș vrea să vă întreb uh, și să vă rog să aveți uh, neapărat și atenția îndreptată asupra transportului aerian. Am discutat uh, despre acest subiect. Am auzit în, la sfârșitul săptămânii o veste îngrijorătoare în ceea ce privește America, că, de exemplu, nu se măsoară transportul aerian în America cum se măsoară aici în ceea ce privește poluarea. Ar trebui să se discute acest aspect foarte important la nivel înalt cu Statele Unite pentru ca să găsim o soluție bilaterală. Uh, și în final aș vrea să subliniez ce a spus Dan Jorgensen, însă eu cred că lucrurile nu sunt atât de complicate. Bineînțeles că există foarte multe avantaje pe care nu le putem uh, calcula, însă avantajele pe care le putem calcula atunci când dorim o protecție climatică eficientă, ele trebuie să fie așadar uh, înregistrate în această analiză. Eu cred că este destul de simplu să contabilizăm, de exemplu, o creștere a locurilor de muncă și să introducem acest element, nu numai costul în analiza respectivă, ci și uh, folosul pe care îl avem din faptul că vor exista mai multe locuri de muncă. Mulțumesc, spune președintele, în ceea ce privește legea cu privire la protecția climatică din Statele Unite, care a fost amânată de curând, nu va avea loc votul astăzi, cum era prevăzut. Într-adevăr, acestea nu sunt vești îmbucărătoare. În momentul de față, nu se știe ce se va întâmpla. Ania Vaesca va ale cuvântul. Mulțumesc. Mi-ați dat exact uh, cuvântul de pornire, să spunem așa, pentru că despre asta vroiam să vorbesc. Când o ascult pe doamna comisar pentru climă, sunt foarte entuziastă pentru că văd că Europa are obiective foarte ambițioase. Pe de o parte, însă, în același timp, trebuie să spun că în ceea ce privește cei 30% trebuie să fim destul de precauți. Cred însă că, în principiu, acest obiectiv 2020-20 este unul foarte bun și putem discuta și de o eventuală modificare. Însă, când ne uităm după aceea în Statele Unite, într-adevăr trebuie să ne îngrijorăm. Am fost foarte mândră când l-am auzit pe Obama când și-a ținut primul discurs în fața Congresului și a spus că, în ceea ce privește politica climatică, doresc să ajungem acolo unde este și Europa. Am fost mândră pentru că am participat la acest pachet climatic și că pot uh, participa la legislația europeană. El a spus că aceasta va fi o prioritate, însă, bineînțeles, a trebuit să se ocupe mai întâi de reforma de sănătate, și acum trebuie să sperăm că va fi destul de puternic și în acest domeniu. Întrebarea mea post-Copenhaga este ce se întâmplă cu uh, negocierile în acest sens, negocierile cu America, dacă dumneavoastră la Comisie aveți contact la nivel înalt cu Statele Unite. Dacă vorbim despre obiectivul de 30%, trebuie să ne punem și întrebarea ce fac ceilalți parteneri și mai ales ce face America în acest context. Aș vrea de asemenea să vorbesc și despre camioane. Uh, Vreau să vă mulțumesc foarte mult pentru discuția constructivă de săptămâna trecută. Eu am fost um, mandatată de PPE pentru a discuta despre acest subiect. Bineînțeles că cunosc această temă cu privire la um, vehicule, pentru că am purtat-o și când a fost vorba de mașinile mici, dar știu că trebuie să verificăm și cerințele industriei auto atunci când uh, ele sunt uh, foarte clar formulate și trebuie să punem la îndoială, poate, tot ce se spune în acest domeniu. S-a văzut că compromisul uh, a arătat în altfel decât credeam. Însă ce vreau să spun este că avem în momentul de față la vehiculele utilitare un alt model, avem un ciclu de utilizare mai lung, avem alte costuri la investiția în inovare și în tehnologie și aș vrea să fie foarte clar că legislația pentru camioane să fie stabilită tot pe baza unor uh, stimul și nu pe baza unor uh, amenzi. Bineînțeles că este nevoie de penalizări, mai ales în ceea ce privește amenințarea, dar uh, îngrijorarea mea este că, de fapt, nu vom ajunge prea departe cu această politică de sancțiuni. Ce se întâmplă dacă avem sancțiuni, în același timp însă aceste producătorii iau în calcul uh, costurile acestor sancțiuni și nu mai vor să inoveze. Vă mulțumesc de asemenea pentru faptul că ați propus să analizați îndeaproape propunerea de inovare în domeniul domeniul uh, vehiculelor personale. Întrebarea este dacă reușim să creăm stimulente pentru ca mai ales furnizorii să poată deveni mai inovatori din punct de vedere ecologic și să uh, propună noi modele. Pentru că eu cred că cu propunerea aceasta din domeniul vehiculelor personale vom pune bazele și pentru o legislație bună și în domeniul camioanelor. Eu cred că și dacă se vorbește doar de o reducere de 10%, este un lucru bun în acest domeniu și cred că dacă avem uh, în continuare obstacole birocratice, nu este foarte bine. Cred că Comisia ar trebui să facă uh, mai multe pentru că aceste obstacole să fie înleturate cât mai repede și vă mulțumesc de aceea pentru disponibilitatea pe care ați arătat-o de a analiza mai departe acest regulament. Trebuie să vorbim, bineînțeles, și de supercredite, pentru că cred că acestea sunt extrem de importante în domeniul auto. Trebuie, de asemenea, să dăm aici multe impulsuri pentru ca să se folosească vehiculele electrice și hibride și mi s-ar părea foarte important dacă aceste supercredite ar putea să fie acordate pe o perioadă mai lungă și nu numai între 2014 și 2016, pentru că deja acestea sunt chestiuni foarte foarte tehnice. Pe de o parte, însă, în general vreau să spun că este nevoie de mai multe impulsuri acordate inovării și mai puține sancțiuni. În legătură cu stabilirea obiectivelor vom putea să discutăm după aceea atunci când avem, bineînțeles, și propunerea legislativă în față. Mulțumesc! Mulțumesc! Voi încheia acum lista de vorbitori și voi da cuvântul înapoi, uh, voi da cuvântul domnului, doamnei Gerber Andi. Thank you, Chairman, and Domnului, mă scuzați. The Commissioner for... Mulțumesc. Mulțumesc și doamne comisar pentru statementul uh, foarte clar și pentru răspunsurile pe care ni le-a acordat. Am două întrebări. Prima este legată de afirmația dumneavoastră mm, că s-ar putea să uh, ne putem atinge obiectivele legate de protecția mediului înconjurător cu cheltuieli mai mici. Dar uh, oare nu vă temeți că noi investim uh, mai puțin în uh, inovație în clipa de față și de asemenea că producția industrială a scăzut, iar dacă se va reface activitatea, poate că vor crește din nou și cheltuielile? Iar cea de-a doua întrebare se referă la benchmarking și la schema de comercializare a emisiilor. Știu că au existat uh, demersuri de lobbying foarte puternice aici uh, din partea unor state membre să nu stabilim niște limite superioare pentru uh, producția de ciment, de pildă, ci să uh, uh, facilităm într-un fel uh, industriei să-și atingă obiectivele luând procesul de producție la jumătatea sa și nu până la produsul final. E bine, uh, în felul acesta uh, s-ar putea crea o procedură periculoasă, iar dacă zvonurile uh, sunt corecte, aș vrea să îmi confirmați acest lucru, sau uh, dumneavoastră veți încerca să vă apărați punctul de vedere vis-a-vis -vis de lobby-ul din partea industriei sau a unor state membre, astfel încât întregul proces de producție și nu doar o parte a lui să fie uh, luat în calcul. Mulțumesc! Iar uh, înainte de uh, a da cuvântul doamnei comisar, uh, Marita. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc și doamnei comisar. Am fost foarte plăcut surprinsă de ceea ce ne-ați uh, comunicat astăzi, pentru că cu o lună în urmă, când am avut ocazia să discut cu doamna comisar la Strasburg, ambițiile dumneavoastră îmi păreau uh, a fi uh, mai puțin ridicate. Dar e foarte bine totuși să avem ambiții și înainte de Cancun. Și noi am vorbit atunci despre acest uh, obiectiv de 30% reducere a emisiilor de bioxid de carbon. Iar, carbon, iar la doamna comisar, în acel moment am constatat o atitudine mai degrabă rezervată ne spunea că uh, s-ar putea să greșim dacă avem așteptări prea mari în legătură uh, cu uh, Cancun. E bine, noi atunci ne-am simțit ușor decepționați, pentru că ni s-a părut că așteptările noastre în felul acesta sunt prea mari. E bine, Astăzi se pare că lucrurile s-au schimbat. Astăzi uh, ne-ați oferit o surpriză plăcută. ne a spus că este foarte bine să avem uh, așteptări cât mai mari, pentru că asta creează o nouă dinamică, îndeamnă industria să găsească soluții noi uh, și încurajează piața din acest punct de vedere. De asemenea, spuneți că este foarte bine că uh, este uh, că am putea cu banii care deja au fost deciși să ne atingem chiar obiectivul unei reduceri de 30%. Mi se pare că este grozav, pentru că exact uh, în această direcție încercam și noi să exercităm o presiune. Iată că astăzi am primit un răspuns foarte bun. Sper că nu este prea târziu pentru Cancun, pentru că aceste așteptări ridicate și investițiile pe care ni le propunem, obiectivele de reducere depind evident de decizii cât mai clare în acest sens. Și așteptăm asemenea poziții la Cancun pentru a putea rămâne credibili în orice caz voi urmări uh, cu mult interes uh, evoluțiile și uh, stau la dispoziția doamnei Hedegaard pentru a colabora, pentru a ne atinge obiectivele care sunt ambițioase, curajoase. Dorim afirmații cât mai clare Nu dorim de asemenea să nu ajutăm țările în curs de dezvoltare în perspectiva întâlnirii de la Kyoto. Noi în continuare vom avea o atitudine de solidaritate internațională și această solidaritate internațională o înțeleg în același sens și după întâlnirea de la Copenhaga. Dacă doamna comisar ne va susține, sunt foarte recunoscătoare. Iată cuvinte de laudă din nordul Uniunii Europene. Uh, Vă rog acum observațiile dumneavoastră în legătură cu întrebările formulate. Mulțumesc foarte mult. Doamna Grostet, ați întrebat dacă uh, putem separa negocierile naționale, chiar dacă ele avansează Uh, destul de lent. Dar noi nu trebuie să le amestecăm cu uh, ceea ce se întâmplă pe plan național. Dacă pe există investiții în soluții uh, de energie verde, nu pentru că există o orientare generală pe plan european în acest sens, ci pentru că sunt conștiente de faptul că pentru propria bunăstare socială este nevoie să se înscrie pe o asemenea cale. Deci eu cred că există demersuri sincere în acest sens. Spuneați că dacă am putea ieși mai repede din criza financiară, vom putea evalua care vor fi costurile într-o asemenea situație? Nu, nu știu dacă e ușor. Ar fi poate un destul de dificil, un artificiu făcut de noi. Dar trebuie să facem o analiză a ceea ce s-a realizat, să vedem în perspectivă ce ne propunem și, evident, să vedem lucrurile și în proporționalitatea lor. Iar dacă o să apară cifre. Trebuie de asemenea să gândim flexibil, să nu fie totul dăltuit în piatră. Dar în orice caz nu jucăm jocul sumei zero. Este absolut clar că și competitorii noștri se mișcă. Ei investesc în acest domeniu, acționează astăzi diferit față de cum acționau cu cinci ani în urmă. Iar dacă noi ne dorim să ne păstrăm un rol de frunte în această competiție, de asemenea trebuie să fim flexibili. A fost o întrebare legată de modul în care putem determina industria să se reorienteze. Sigur că ar trebui într-un fel să putem să dovedim care va fi efectul a ceea ce ne propunem pentru viitor și este greu să facem acest lucru. Pe de altă parte însă, deși este foarte greu să faci o asemenea analiză, noi trebuie să Uh, explicăm cu claritate că dacă noi stăm pe loc, iar uh, concurenții noștri se deplasează rapid, este logic că noi vom pierde locuri de muncă și uh, vom înregistra un regres. Ați întrebat despre soluțiile alternative și despre acel nivel minim al prețului la carbon. Am existat discuții în, în Parlament pe această temă. Eu cred că în momentul în care vom introduce un asemenea prag minim, va exista și cererea pentru a stabili o limită superioară. Iar fluctuațiile la prețul carbonului nu au fost la fel de mari cum au fost fluctuațiile la prețul petrolului. Deci nu sunt foarte sigură dacă ar fi o soluție fericită. În cazul petrolului, nimeni, de fapt, nu s-a întrebat de ce nu există o limită minimă. Sigur, și piața carbonului va reacționa pentru că este firesc ca o piață liberă să reacționeze. În momentul în care Uh, vor intra în vigoare aceste praguri uh, de limitare a emisiilor, este foarte posibil ca uh, prețurile să scadă. Trebuie să vedem dacă anul 2010, din acest punct de vedere, va fi sugestiv în legătură cu modul în care reacționează piața la această problematică sau va fi anul 2011 cel uh, sugestiv. Peter Lize ne-a întrebat despre transportul aerian. Da, noi avem uh, aici uh, înțelegeri cu Statele Unite. În clipa de față ne aflăm în fața unei probleme pe care încercăm să o rezolvăm. Și uh, vom încerca și la nivel foarte înalt la Washington să clarificăm lucrurile. Sunt absolut de acord cu dumneavoastră că trebuie să ne gândim și la un cu beneficiu în momentul în care vom fi mai eficienți din punct de vedere al uh, utilizării energetice, uh, cu siguranță va trebui să importăm mai puțin uh, cărbune și surse fosile. Doamna Weisgerber. Oricum, la întrebarea dumneavoastră, Trebuie să vă spun că eu am speranțe în legătură cu uh, ceea ce uh, a spus Lindsey Graham. Au fost citate uh, de sâmbătă și citate de duminică. El nu um, renunțat la speranță, rămâne optimist, își dorește ca legislația privind energia să aibă prioritate vis-a-vis -vis de legislația privind emigrația. Deci ne-a dat un semnal că este hotărât să se lupte în continuare în Congresul American în favoarea legislației în sectorul energetice. Deci vedem clar cum stau lucrurile, cum sunt ele abordate și în Statele Unite. Ne spuneați cum intenționăm să procedez în negocierile privind uh, schimbările climatice pe plan internațional. Voi reveni, reveni nu pot, din păcate, nu pot intra mai mult în detaliu. Am primit multe sugestii din, dumna, din partea dumneavoastră, le vom analiza. Mă întâlnesc cu echipa mea mâine. Dar mă gândesc că am avut discuțiile Euro 5, Euro 6 cu comisarii Dimas eh, și comisarul Verhoeven am ascultat toate argumentele lor. La un moment dat se spunea că întreaga industrie se va prăbuși dacă vom impune o asemenea legislație și eu înțeleg că deocamdată nu s-a prăbușit nimica. Ce putem face noi acum pentru întreprinderi? Să facem ceea ce ne solicită uh, ei să îi stimulăm să fie ambițioși pentru a nu-și pierde piețele actuale. Așa cel puțin văd eu lucrurile lor. Întrebarea legată de investiții mai mici în investiție. Da, aici sunt de acord. În legătura cu discuțiile privind pragul de 20% sau 30%, sunt legate de ceea ce întreprindem noi pentru o inovație în acest domeniu. Noi am putea să uh, ajungem la uh, reduceri uh, dacă inovațiile pe care ne-am propus să le stimulăm. Nu este o chestiune simplă. Trebuie să ne gândim cu toată seriozitatea dacă nu trebuie să ne stimulăm abilitățile de inovație tocmai pentru a ne putea atinge cele mai ambițioase obiective. În legătură cu zvonurile pe care le-ați menționat, eu vreau să promovez niște reguli realizabile din punct de vedere administrativ, chiar dacă obiectivele câteodată par a fi aproape imposibil de realizat. Vă mulțumesc pentru cuvintele amabile pe care mi le-ați adresat, dar eh, trebuie să vă spun cu toată sinceritatea că nu am înțeles de ce vi s-a părut că este o asemenea diferență între afirmațiile mele din luna martie și cele din aprilie. Nu puteam să știu care va fi poziția Consiliului atunci, dar acum mi se pare eh, o soluție foarte fericită că putem să continuăm să ne promovăm obiectivul de 30%. Iar în privința strategiei noastre referitoare la Cancun, trebuie să avem o abordare din perspectivă globală. Majoritatea statelor trebuie să susțină o uh, politică de dimensiuni globale. Iar în ce privește uh, statele în curs de dezvoltare și cum văd ele reacția noastră vis-a-vis -vis de Kyoto, uh, Cred că politica europeană s-a schimbat puțin și regret că la întâlnirea negociatorilor de la Bangkok Europa a fost acuzată că sufocă practic hotărârile de la Kyoto. Dar nu cred că este corect ca noi să fim acuzați de acest lucru, cu atât mai mult cu cât noi am acceptat, noi am uh, îmbrățișat soluțiile de la Kyoto. Dacă cineva nu dorește să participe acolo sau uh, exploatează doar punctele slabe de la Kyoto, este altceva, dar și um, reuniunea um, G77 trebuie să știe că nu noi suntem cei care încercăm să punem piedici înțelegerilor de la Kyoto. Punctul meu de vedere este că ă, noi ă, trebuie să reacționăm mai bine la nivelul european și să nu ne punem cenușe în cap atunci când nu este cazul. Este absolut ă, adevărat și dacă în cazul negocierilor la nivelul Națiunilor Unite au fost formulate asemenea critici, ele au fost nedrepte. Voi da cuvântul din nou de tuturor celor de pe lista um, de vorbitori, dar nu mai mult de două minute fiecăruia. Deci, um, prima intervenție, Corin Lepaș. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă comisar. Am trei întrebări pe scurt. În primul rând, există în Europa o criză de încredere în ceea ce privește este importanța schimbărilor climatice și studiilor aferente. Ce veți face pentru a reda încrederea în aceste obiective foarte îndrăznețe pe care le împărtășim? În al doilea rând, credeți că putem acționa în ceea ce privește transportul rutier, dat fiind că noi nu facem decât să îl dezvoltăm, mă refer aici la e-commerce, care nu face decât să dezvolte acest de transport și, în al treilea rând, o chestiune care a fost deja dezbătută și care este foarte importantă, cum putem să convingem mediul de afaceri, industria, că inovarea și investițiile în economiile într-o economie ecologică care ne-ar permite să atingem acest obiectiv de 30%, este singura posibilitate reală de reindustrializare a Europei și de ieșire din această criză, nu numai financiară, dar și economică. Mulțumesc Teodoros, ai cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, doamnă comisar. Aș dori să revin la sistemul de comercializare a emisiilor ETS. Ați propus să mergem mai departe, să menținem această reducere de 30%. Dacă facem acest lucru, veți căuta să îmbunătățiți legislația privind ETS-ul, mai ales în ceea ce privește uh, profiturile uh, profituri temporare, cum rămâne cu uh, aceste uh, cum, remin, cum rămâne cu uh, aceste prime oferite pentru oferite anumitor companii, cum rămâne cu aceste profituri în cazul unui procent de 30%, dacă am rămâne la acest procent de 30%. Mulțumesc, Vitoria Prodi, are cuvântul. Mulțumesc. Mulțumesc pentru prezența dumneavoastră. Mâine plec la New York pentru o reuniune despre popoarele indigene. Cred că aceasta s-ar putea lega și de politica de conservare a, a pădurilor. Și poate că aș putea să vă întreb că care ar putea fi rezultatul cel mai rapid. Poate că dacă noi am putea avea resurse disponibile imediat, am putea găsi soluții mai bune. Deci ar putea să dăm poate câteva speranțe popoarelor indigene și anume ca um, stilul lor de viață să poată să fie um, integrat în aceste probleme într-o manieră sistemică și am putea să le dăm eventual și garanția că aceste popoare ar putea să fie în același timp uh, parte din, uh, acest, din garantarea existenței pădurilor respective și, deci, a biodiversității și a climei. Aș vrea să vă întreb un al doilea lucru în legătură cu declarația de la Bali cu privire la responsabilitatea comună, chiar dacă aceasta nu este egal împărțită. Uh, eu n-am văzut încă propuneri politice foarte serioase în acest domeniu. Eu cred că, pe de altă parte, mai degrabă ar trebui să începem să dăm răspunsuri mai concrete, tocmai pentru a putea găsi un consens mondial de care avem nevoie, cred eu. Mulțumesc! Ja, an der Stelle würde ich auch mal fragen, wie Sie întreba cum apreciați și conferința de la Cochabamba în ce privește raportul uh, mediu dreptate, pentru că acesta a fost uh, subiectul care Vittorio uh, Prodi l-a atins. Era vorba despre un referendum global privind protecția mediului și în același timp exista o hotărâre a Curții Internaționale de Justiție împotriva infracționalității climatice. Thank you, Commissioner, and thank you for... Mulțumesc, doamnă comisar, pentru prezența dumneavoastră. Aș dori să vă adresez o întrebare pe care am mai adresat-o în nenumărate rânduri dar uh, o să vă bat la cap până mă oferiți un răspuns. Este vorba despre uh, exprimarea într-un singur glas în timpul uh, negocierilor climatice. În Copenhaga am văzut că acest lucru nu s-a întâmplat, nu a, nu a funcționat și v-am întrebat la audiere ce veți face dumneavoastră în acest sens și v-am întrebat dacă putem obține un mandat exclusiv pentru negocierile climatice pentru Uniunea Europeană și dacă nu, la nivel structural, v-am întrebat dacă, se, dacă nu se poate face la nivel structural, dacă se poate face la nivel ad hoc pentru Cancun. Vreau să vă întreb ce veți face dacă nu veți obține acest mandat exclusiv sau oare considerați că nu mai e nevoie de el, dat fiind că nu prea aveți speranțe mari de la aceste negocieri climatice de la Cancun. Mulțumesc foarte mult. Carl, după ce și-a exprimat acordul la reducerea cu 30%, fiul meu uh, s-a dus să tragă un pui de somn. Vă amintiți că trebuia să faceți o propunere privind emisiile din industria auto, auto. Când le vom avea? Vreau să vă întreb. Iar în ceea ce pachetul aviatic, efectul acestora asupra emisiilor și calculul, uh, și calculul uh, procentului trebuia să le avem până în 2008. Deci care este, uh, care este planul Comisiei în acest sens? Matias Grote are cuvântul. Mulțumesc, am venit cam târziu, din păcate, însă datorită intervenției lui Ania Weisgerber, vreau și eu să mai pun o întrebare pentru a da o indicație, de fapt. S-a vorbit de vehiculele utilitare ușoare și sunt foarte recunoscător că ați vorbit de ele, ați vorbit de Euro 5, Euro 6. Faptul că aceasta n-a fost, de fapt, o prăbușire a industriei auto, așa cum ne-au spus toți experții, ci mai degrabă, așa cum au spus ei mai degrabă, că aceasta este o cost, tehnologie destul de neutră din punct de vedere al costurilor și mai ales în timpul crizei s-a văzut că am introdus aceste Mm, aceste niveluri uh, foarte la timp, cred eu. Deci, pentru industria auto, aceasta a garantat o siguranță a investițiilor și pentru clienți, de asemenea, au avut uh, perspectiva asupra acestei legislații. În ceea ce privește vehiculele utilitare și tensiunile din domeniul acestora, în ceea ce privește costurile, trebuie să spun că Ania are dreptate, există o tensiune, o presiune pe costuri mult mai mare la um, vehiculele utilitare, pentru că cei care cumpără o mașină în acest domeniu nu pot să o aleagă, ceea ce este cazul pentru vehiculele ușoare. Trebuie de aceea să introducem anumite măsuri, așa cum am spus la prima dezbatere pe această temă, pentru a putea garanta, de exemplu, o limită de viteză pentru vehiculele utilitare grele, mari. Ați spus că veți avea o întâlnire cu serviciile dumneavoastră și v-aș ruga în acest context ca o astfel de măsură să fie mai bine analizată. Știu că acest lucru nu este ușor, știu că nu se poate vedea într-un ciclu de testare neapărat care este situația, dar în practică, în viața adevărată, se știe că rezistența la uh, um, aer este mai mare și că deci consumul uh, de benzină este mai mare și el. Și trebuie să se țină cont deci de acest aspect și de ce ar însemna o măsură pe care am luat-o în acest domeniu. Pentru că ea în primul rând ar trebui să fie eficientă din perspectiva costurilor. Ce s-ar uh, face dacă s-ar introduce deci o limitare de viteză, dacă oare n-ar fi mult mai bine din perspectiva costurilor. Mulțumesc, mai ales uh, fiind dat că în afară de Germania toate celelalte țări au limite de viteză pe autostradă, cred că deja atingem aici un subiect foarte interesant. Ana Rospach are cuvântul acum. Formal. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc foarte mult, doamna Hedegord. Am uh, auzit foarte multe aspecte teoretice până acum, eu aș dori să ne întoarcem totuși cu picioarele pe pământ. Foarte mulți colegi au luat cuvântul și mă îngrijorează oarecum punerea în practică a acestor idei foarte frumoase pentru binele cetățenilor. Desigur că acestea sunt lucruri foarte bune, putem să cerem marilor producători să introducă filtre, să-și reducă emisiile și așa mai departe, dar întrebarea este cum cetățeanul X uh, care nu face parte dintr-un sistem de distribuire de căldură la distanță, de exemplu, cum ar putea el să se asigure că își va reduce emisiile de dioxid de carbon el în ceea ce privește gospodăria lui, de exemplu, dacă nu face parte dintr-o rețea de termoficare. Doamnă comisar, aș vrea de asemenea să vă întreb în legătură cu transportul feroviar câte ceva. Știți că am avut o criză în domeniul transportului aerian. Transportul aerian a redus, fără să vrea, emisiile sale de dioxid de carbon într-o manieră considerabilă. Oare n-am putea să dăm o nouă șansă și căilor ferate? N-am putea să dăm din nou prioritate căilor ferate și să încercăm să trecem la o utilizare mai bună a acestui mijloc de transport. Știu că, cel puțin în cadrul Uniunii Europene, am putea să facem mai multe. Sigur că în exterior poate e mai greu. Mulțumesc! Yes. Mulțumesc! Cam aici se termină lista vorbitorilor, deci vă dau cuvântul să răspundeți. Mulțumesc, doamnă Rosbach. Vreau să vă răspund dumneavoastră mai întâi. Cred că soluția cea mai simplă ar fi pentru a implica cetățeanul este ca produsele pe care el le cumpără, cum ar fi mașinile sau alte produse, să fie clar produse la care s-au folosit tehnologii curate, astfel încât produsul respectiv să fie cât mai ecologic cu putință. Vreau să vă mai dau câteva exemple. În Danemarca sau în multe alte state se pot reduce emisiile foarte puternic în această manieră, dar eu cred că în același timp trebuie ca oamenii să poată înțelege că există un interes la participarea la aceste scheme de reducere și că deci au tot interesul să se implice și ei. Europa nu trebuie să rămână pe loc atunci când restul lumii avansează, pentru că aceasta va costa locuri de muncă și bunăstare. Acesta este contextul în care trebuie să creăm uh, foarte clar o legătură mai departe. Am auzit săptămâna trecută că ați făcut mai multe propuneri cu privire la limitarea de viteză. E foarte interesant să vedem ce va ieși din recomandarea pentru Parlamentul European pe care o discutăm așa cum am dezbătut și săptămâna trecută. Uh, Carl Schlüter a vorbit despre noxe, a vorbit despre etichetare. Da, noxele nu sunt în domeniul meu, dar uh, etichetarea vehiculelor, aș putea spune că nu avem momentan un calendar foarte clar. În primul rând, ar fi foarte important să menționăm acest subiect în comunicarea care se va publica mâine și așa se va și întâmpla. Știu că în fostul uh, mandat al Parlamentului și în fosta comisie s-a discutat despre acest lucru și aceasta se leagă și de ceea ce a zis Ana Rosbach înainte. Este foarte logic să face o publicitate cerere pentru un produs auto, știind în același timp și exprimând în același timp care sunt uh, tipurile de energie folosite de mașină, care este consumul, cât de ecologică este mașina respectivă. Deci trebuie ca lucrurile să fie cât se poate de transparente pentru ca consumatorul să fac, ia o decizie informată. Bineînțeles că în legătură cu poziția comună pe un anumit subiect în Europa. Cred că este foarte complicat. Nu știm dacă a vorbi cu o singură voce înseamnă neapărat a vorbi cu vocea europeană. Ceea ce contează foarte mult este ca foarte multă lume să poată vorbi în numele Europei. Pe de altă parte, ca mesajul să fie același. Acesta este cel mai important lucru. Pentru ca să nu fim uh, confuzi și să nu îi inducem în eroare nici pe cei cu care negociem. Cred de aceea că ar fi bine să avem o manieră uniformă de a prezenta proiectele europene și trebuie să avem grijă și să nu ne investim toate eforturile numai în direcția uh, unei economii verzi pentru a putea după aia, pentru a rămâne după aceea fără argumente la masa negocierilor. Ați spus că nu am uh, speranțe prea mari în legătură cu Cancun. Nu am zis asta. Eu cred doar că dacă ne stabilim obiectivul nostru de a abține totul la Cancun ce n-am obținut la Copenhaga, atunci vom avea risc, vom risca să nu obținem nimic. Eu cred că nimeni nu poate să-și permite așa ceva și nici uh, clima nu poate să-și permite așa ceva. Întrebarea este de ce să nu luăm acordul de la Copenhaga și să încercăm să introducem acesta într-un cadru formal de negociere. Trebuie, deci, să găsim și un cadru financiar până la Cancun, cel târziu. Au existat progrese în domeniul forestier, în domeniul adaptărilor și tehnologiei. Există foarte multe decizii specifice în aceste domenii care trebuie luate, însă într-un cadru de negociere formal. Avem așadar deja o listă foarte lungă de măsuri care vor fi necesare pentru Cancun. Dacă începem să discutem, discutăm însă numai despre cadrul juridic, vom risca să nu progresăm prea mult și să nu ajungem la toate deciziile de care avem nevoie la Cancun. Eu zic că dacă nu ne preocupăm în primul rând de cadrul formal, nu înseamnă că nu suntem ambițioși, înseamnă că încercăm să ne atingem mai întâi obiectivele fără să ne împiedicăm de bariera aspectelor formale și juridice în calea acestor obiective. Corinne Lepage m-a întrebat ce se întâmplă cu criza de încredere față de cetățeni. E prea complicat acum să dau un răspuns prea lung. Eu, cel puțin, nu am văzut uh, nicio schimbare radicală uh, propusă de IPCC care să fie pozitivă pentru cetățeni. Deci, provocarea este în continuare înaintea noastră. Toată lumea ar trebui însă să poată să își dea seama, orice clima sceptic ar trebui să-și dea seama că vom fi 9 miliarde de oameni pe planetă și că trebuie neapărat să găsim uh, o soluție de eficiență energetică mult mai bună. Și eu cred că acest mesaj este vandabil cetățenilor în toată Europa. Ne-ați întrebat de asemenea cum putem să convingem industria că investițiile în economia verde este de fapt singura posibilitate de a industrializa Europa. Eu trebuie să spun că, deși există multă lume care combate în continuare această agendă, de fapt există o unitate printre reprezentanții industriei care au înțeles mesajul. Pe 17 mai ne vom întâlni cu cel mai importanți actori la o masă rotundă aici la Bruxelles pentru a încerca să transmitem mai departe acest mesaj și anume că pionierii industriali trebuie să fie puternici în acest domeniu, pentru că dacă nu sunt puternici în domeniul climatic, vor pierde pozițiile de avantaj pe care le au. Trebuie să comunicăm acest mesaj cât mai bine și de aceea eu știu că mie îmi revine și o sarcină de comunicare. Domnul Schilakakis a întrebat ce se întâmplă cu legislația în domeniul schemei de comercializare cu emisii și profitul care s-ar putea obține de pe urma energiei eoliene. Eu zic că am putea aloca mai multe resurse um, în aceste domenii și cred că trebuie în același timp să gestionăm acest profit uh, Trebuie să îmbunătățim mecanismul schemei de comercializare cu emisii, pentru că dacă ne uităm la ce va trebui Comisia să prezinte în următoarele 8 luni, există mai multe îmbunătățiri în schema de comercializare în acest calendar decât credem. Vitorio Prodi m-a întrebat uh, în final uh, în legătură cu popoarele indigene. Eu cred că acesta a fost poate unul din domenii care la Copenhaga s-a înregistrat o, un progres foarte mare în negocieri. Știți că americanii au avut întotdeauna o rezistență fața ideilor legate de popoarele indigene, avea o problemă și cu lingvistică cu acest uh, aspect, dar cred că la Copenhaga s-a ajuns la un rezultat destul de bun. Sunt absolut convinsă de faptul că justiția climatică este un lucru foarte important. Este de aceea tocmai mai dificil să ne punem de acord asupra obiectivelor 2015. Dar aș vrea să spun în final că, deși nu este neapărat just este cu siguranță un adevăr faptul că pe termen lung economiile emergente cum ar fi Brazilia, China și altele și India va fi esențială pentru a putea combate schimbările climatice așa cum dorim noi. Motivul pentru care multe din aceste economii nu vor trebui să facă lucruri radicale pe termen scurt este evident. Este nevoie, bineînțeles, de un te- timp de recunoaștere a importanței acestor economii și cred că pot să fac acum în final o legătură cu ceea ce s-a spus înainte. Importanța Europei este esențială. Europa trebuie să fie în continuare un actor uh, de vârf în acest domeniu, pentru că este în interesul nostru și în interesul uh, credibilității și legitimității noastre. Trebuie să acceptăm și să înțelegem că cei care au uh, norocul să locuiască și să trăiască în această parte prosperă a Europei trebuie să înțeleagă că au și o responsabilitate. Mulțumesc, spune președintele, doamnă comisar. Ați auzit probabil că această comisie are în continuare obiective foarte ambițioase și dorește să vă susțină, bineînțeles, în toate aceste demersuri. Am auzit mai multe contribuții din partea deputaților cu privire la activitatea dumneavoastră de când ați uh, început acest mandat. Vă urăm mult succes și sperăm ca înainte de Cancun să puteți veni din nou la noi în comisie pentru ca să ne spuneți care este poziția Uniunii Europene înainte de această rundă de negocieri. Vă mulțumesc foarte mult pentru că ați venit și vă urez mult succes! Ciao. Ciao.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 să așteptăm împreună câteva momente până când cei interesați în mod special de protecția mediului înconjurător eh, vor eh, părăsi sala. le bureau mais Oui, mais euh, c'est pas So, could I ask those who want îi rog pe cei care doresc să părăsească sala să procedeze ca atare pentru că vrem să-i dăm cuvântul Marisei Matias pentru a vorbi despre medicamentele falsificate. Vă dau cuvântul pentru a ne prezenta amendamentele de compromis și amendamentele în general. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să vă mulțumesc pentru ocazia de a avea această discuție înainte de vot. Aici eh, discutăm modul în care put putem ocroti mai bine să cet- sănătatea uh, cetățenilor europeni și a le da mai mult, multă încredere în medicamentele pe care le consum, uh, prevenind pătrunderea medicamentelor falsificate în lanțul legal de distribuție. Pacienții trebuie să aibă garanții din partea noastră pentru a putea să fie sigur că medicamentele pe care le consumă sunt acelea pe care ar trebui să le consume. Vreau să mulțumesc în primul rând raportorilor din umbră pentru colaborarea lor și pentru disponibilitatea lor, ceea ce a permis uh, să, facem textul uh, uh, acestui raport mai puternic. Iar în urma acestei cooperări am reușit să ajungem la o bază foarte largă de acorduri care s-a manifestat în 15 compromisuri. Aș dori să mulțumesc tuturor membrilor Parlamentului care au depus amendamente la raportul inițial și la care mă voi referi la finalul acestei intervenții am ajuns la 15 compromisuri foarte importante care permit Parlamentului European să aibă o poziție foarte puternică uh, în ceea ce privește discuțiile cu Consiliul. Cred că acesta este un punct foarte important care trebuie subliniat. În ceea ce privește interesele contradictorii, am încercat să le um, împac și să răspund în interesului comun. Avem aici șase arii principale și aș dori să um, uh, fac câteva referiri în legătură cu acestea. În primul rând este vorba despre o definiție potrivită pentru medicamentele falsificate. Mă refer aici la compromisul 6. Această lămurire este foarte importantă, fiindcă un medicament falsificat este acela care este modificat în mod fraudulos și deliberat în ceea ce privește identitatea sa, sursa sau istoria istoricul, iar definiția exclude produsele defectoase și nu uh, are nicio legătură, nu ar trebui să aibă nicio legătură cu uh, infracțiunile uh, privind proprietatea intelectuală, industrială sau privind brevetele. În al doilea rând, este vorba despre elementele de siguranță, compromisele compromisurile 7 până la 10. S-au făcut aici um, mai multe propuneri diferite. Cred că acesta este domeniul în care s-au făcut uh, cele mai multe propuneri inteligente din partea Parlamentului European uh, și unele merg înspre adoptarea elementelor obligatorii pentru uh, toate medicamentele, altele se dreaptă către o evaluare a riscului prin mostre, altele către o distingere între medicamentele eliberate pe bază de rețetă și cele care nu sunt eliberate pe bază de rețetă. Compromisul la care am ajuns, pe care îl prezentăm acum, nu lasă niciun medicament uh, pe din afară, dar propune o intervenție treptată. Motivul este uh, Eh, acela care este la baza acestui raport, trebuie să găsim răspunsuri adecvate și eficiente, plecând de la realitățile datelor de care dispunem. Astfel, într-o primă fază, vor trebui să fie incluse medicamente care se eliberează pe rețetă și care reprezintă un risc mai ridicat pentru sănătatea, sănătatea pacienților și care au fost mai falsificate în trecut, iar restul medicamentelor vor face obiectul unor analize de risc sistematice și riguroase în primii patru ani de la intrarea în vigoare a directivei iar uh, informațiile culese vor permite să hotărâm asupra extinderii um, elementelor de siguranță pentru a include aceste categorii de medicamente. O perioadă de patru ani este necesară pentru ca țările să-și armonizeze dispozitivele de elementele de siguranță. În al treilea rând este vorba despre uh, compromisurile 12-13, este vorba de vânzările pe internet, iar aici mă refer cum am spus, la aceste compromisuri. Acesta este un domeniu în care cu toții suntem de acord. Nu putem să lăsăm pe din afară, legis, din afara legislației această poartă de intrare pentru medicamentele falsificate în uh, spațiul european. Este foarte important să facem o distinție clară între farmaciile online legale și ilegale, orientând consumatorii către primele. Uh, iar aici trebuie să avem condiții de siguranță, printre care crearea unui log, logo comunitar și o listă a farmaciilor online autorizate care să fie uh, actualizată în mod regulat. Uh, trebuie să existe o sensibilizare și informare privind riscurile uh, cumpărării de medicamente pe internet. În al patrulea rând este vorba despre inspecții. Aici mă refer la compromisul 14. Acest compromis uh, se bazează pe realizarea de inspecții repetate și anunțate prealabil de către autoritățile competente uh, cu privire la supravegherea uh, cu competente de supraveghere. Este vorba de Agenția Europeană pentru Medicamente. În al cincelea rând este vorba de protecția uh, datelor pacienților, compromisul 11, fiindcă Introducerea acestui sistem trebuie să țină cont de ocrotirea confidențialității, garantând faptul că datele personale strânse nu pot fi folosite uh, în scopuri comerciale. În al șaselea rând este vorba de sancțiuni, aici avem compromisul 1, iar um, Uh, acest compromis uh, sprijină noua convenție a Consiliului um, Europei privind contrafacerea medicamentelor uh, și infracțiunilor um, similare, care reprezintă o amenințare pentru sănătatea publică. Dacă considerăm că falsificarea medicamentelor este o infracțiune, atunci aceasta trebuie să fie pedepsită. În final, uh, vreau să mă refer la câteva chestiuni importante. Este vorba de, com- de compromisul 15, acolo unde scrie should la ora actuală ar trebui să fie înlocuit cu shall. Aici este vorba de faptul că vorbim despre un articol și de nu despre un considerent. Este vorba de o schimbare minoră, iar la compromisul 11, în ceea ce privește protecția datelor, trebuie să se elimine referirea la farmacii uh, pentru a avea o urmărire eficientă a medicamentelor, trebuie să fie inclus întreg uh, lanțul aici, iar aceast, uh, acest amendament uh, nu pune sub semnul întrebării confidențialitatea datelor pacienților. În final, vreau să vă spun că există anumite domenii care nu au fost acoperite de compromisuri, dar care vor, deasupra cărora se va hotărâ mâine la vot. Vreau să fac aici o precizare că sunt unele amendamente uh, în cazul cărora propun să se voteze uh, împotrivă, fiindcă uh, am, uh, este vorba de conținutul lor. Aceste, de ce propun un vot împotrivă? Fiindcă este vorba despre amendamente acoperite de compromisuri Uh, iar uh, în aceste cazuri votul împotrivă garantează coerența acestui uh, element și încearcă evitarea repetițiilor. Acestea fiind spuse, vreau să subliniez în final uh, Uh, faptul că avem o temelie foarte puternică pentru obținerea unui acord și condiții politice foarte clare pentru a afirma o poziție puternică a Parlamentului European fără a modifica, uh, uh, fără a modifica um, conținutul general al directivei. Vă mulțumesc foarte mult! Ja, bedanke mich bei der Mulțumesc raportoarei. Cred că a fost primul raport pe care l-a elaborat în uh, calitate de deputat european și a fost un domeniu foarte vast. Înțeleg că uh, s-a colaborat foarte bine cu toate grupurile politice. Vă mulțumesc pentru activitatea desfășurată, pentru că este o problematică în care îi servește pe oamenii din Uniunea Europeană. Iar acum aș... comentariile din partea raportorilor din umbră, François Grostet. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mă raliez felicitărilor pe care le-ați adresat, doamne raportoare, pentru activitatea excelentă desfășurată. A încercat să țină seamă la maximum de opiniile exprimate de unii și de alții. În ce privește amendamentele de compromis, sunt per total destul de mulțumită de soluțiile de compromis găsite. La amendamentul 1 se face trimitere la o viitoare reuniune internațională privind uh, falsificarea medicamentelor. Aici uh, uh, se va adopta pe 11 mai probabil o hotărâre și uh, inclusiv uh, de către statele non-europene. Cred că este vorba despre o inițiativă foarte importantă și de care Parlamentul European trebuie să țină seama. În ce privește internetul, uh, care, din nefericire, este una din principalele căi pentru tranzitul medicamentelor falsificate, trebuie să avem campanii de informare a utilizatorilor pentru a nu recurge la această cale, deși ar trebui să găsim și o formă de reglementare pentru a uh, bloca această vânzare de medicamente pe internet. Va trebui să adresăm o solicitare Comisiei Europene. În legătură cu dispozitivele de securitate um, care uh, trebuie să fie găsite, bineînțeles că trebuie să găsim posibilitatea pentru a le folosi Uh, în mod obligatoriu pentru toate uh, uh, toate medicamentele care se eliberează doar contra unei prescripții medicale. Trebuie să existe aici o, o diferențiere între medicamentele care se vând doar cu rețetă și cele care se vând fără rețetă. În ce privește compromisul găsit, eu, cu titlu personal, sunt destul de rezervată privind amendamentele 5 și 8. Pentru că dacă un produs este condiționat de licența obținută pentru introducerea lui pe piață, eu cred că Uniunea Europeană are o prevedere în domeniul uh, alimentelor care ar putea să fie folosite și eu uh, aș propune să păstrăm elementele de securizare inițială. Știu că este uh, dificil să uh, fie acceptată această propunere de către un număr mare de colegi și dacă această propoziție nu va fi adoptată, atunci eu cred că în cadrul amendamentului de compromis numărul 10 privind interoperabilitatea, trebuie să adoptăm acele elemente de echivalență și să insistăm asupra exigenței interoperabilității și controlului. Dacă un medicament tranzitează două state membre, trebuie să existe o inter interoperabilitate a datelor, numărului de serie și uh, de armonizare a sistemului pentru că uh, am avut nevoie de patru ani până acum să uh, armonizăm aceste sisteme de securizare. În ce privește amendamentul de compromis numărul 9, medicamentele generice, eu aș spune iarăși cu titlu personal că dacă aceste medicamente vor fi eliberate uh, pe rețetă, atunci trebuie să se facă o analiză de risc, pentru că ele se adresează direct și pot impieta siguranța persoanei. Noi trebuie să ne punem în folosul securității utilizării acestor medicamente și să uh, acționăm din acest punct de vedere și nu în legătură cu volumul medicamentelor. Uh, medicamentele cele mai importante, cele generice, trebuie să uh, fie incluse în acest amendament. În legătură cu amendamentul 11 nu am nicio problemă, iar amendamentul de compromis 14 mi se pare important să insistăm asupra nivelului de inspecții în statele terțe. Este absolut important să insistăm asupra acestor inspecții, să limităm lista statelor eh, care eh, fac obiectul recunoașterii uh, reciproce uh, cu Uniunea Europeană. Asta doream să spun. O felicit din nou pe raportoare și sperăm că Parlamentul European va fi suficient exigent pentru a garanta siguranța și sănătății pacienților. Mulțumesc, Dagmar Rupert. Mulțumesc, domnule președinte. Am colaborat foarte bine cu raportoarea și cred că cele 15 amendamente de compromis sunt, în cel mai bun sens, ceea ce trebuie să fie un amendament de compromis, să găsească un numitor comun pentru opinii diverse, pentru a putea să se bucure de uh, acordul nostru într-o primă lectură. De aceea eu recomand grupului nostru politic să sprijine toate aceste amendamente de compromis și eu voi face acest lucru. Sigur că uh, un univers perfect arată puțin altfel, asta știe și raportoarea, dar dacă ne uităm cum lucrează Consiliul, cum se negociază acolo, eu vreau să spun că uh, noi am colaborat destul de bine, nu a existat situația catastrofică cu care ne-am confruntat în legătură cu alte domenii în ce privește uh, asistența medicală transfrontalieră, de pildă. Deci, uh, pentru mine a fost important ca în comisie și în plenară să avem o primă lectură care să dea un semnal clar Consiliului. Uh, indiferent de uh, compromisul la care sperăm sau dorim să ajungem la un moment dat într-o a doua lectură. Îi spun asta membrilor grupului meu politic și altor grupuri. Cred că formulările, soluțiile de compromis pe care le-a găsit raportoarea sunt bune, uh, a spus-o și uh, François Grostet, de altfel. Iar în legătură cu toate încercările de a crea perdele de fum pe care unii uh, le-au făcut, eu uh, spun că noi trebuie să insistăm asupra nucleului Uh, legislației pe care dorim să o impunem și anume să împiedicăm proliferarea, pătrunderea pe piață a medicamentelor falsificate, să protejăm sănătatea oamenilor, să-i protejăm față de efectele unor e medicamente cu efecte dăunătoare. În trasabilitatea unui medicament de la producătorul inițial unde trebuie să existe un control pe plan național și poate că acest control trebuie să fie chiar îmbunătățit în multe domenii în ce privește conținutul medicamentului, substanțelor active și excipienților și până la consumator. Din păcate, vom găsi pe piață tot mai multe medicamente falsificate care conțin inclusiv substanțe active falsificate. Trebuie să ne întrebăm de unde provin aceste substanțe active falsificate. Din păcate, din țări care sunt pentru noi parteneri comerciali importanți. Mi-aș dori ca în anumite privințe să fim mai duri, inclusiv în relațiile cu China, Corea, India, dar nu-mi fac iluzii, sunt prea puțin uh, importantă ca membră a acestei comisii. Cel puțin în interiorul Uniunii Europene trebuie să, să uh, realizăm reglementări care să nu permită recurgerea la substanțe active falsificate. Nu este vorba dacă există uh, licențe pentru uh, producerea respectivului medicament sau nu. Întrebarea este, uh, de asemenea, de unde provine medicamentul, unde a fost produs. Un lucru trebuie să fie tratat cu deosebită seriozitate. Nu trebuie să permitem ca uh, o cutie de medicamente să fie deschisă, să ni se dea uh, doar câteva tablete de acolo, ca o sticluță sigilată să fie deschisă în farmacie. Noi avem câteodată dificultate în armonizarea dimensiunilor unui ambalaj. Ei bine, de multe ori ni s-a replicat că dacă vom introduce prevederi legale în acest domeniu, le-am bloca practic producția, e bine, noi trebuie să le spunem că trebuie să existe medicamente preambalate cu 10 tablete, cu 15 tablete, cu 20 de tablete, pentru că în felul acesta o, o comercializare uh, în paralel, la negru, ar fi descurajată. Siguranța pacientului trebuie să fie interesul nostru ultim. Iar în legătură cu acele OTC-uri, over-counters, și elementele de risc, dacă iau o tabletă împotriva durerilor de cap și de fapt este un medicament total ineficient, atunci um, efectul nu este uh, decât uh, pe moment nefericit, dar nu este toxic pentru sănătatea mea nu este la fel de riscant ca atunci când uh, am nevoie de un medicament cu efect coagulant, care de asemenea este ineficient. Există anumite produse care se uh, comercializează uh, în ambalaje uh, voluminoase pentru spitale, de pildă, dar și aici trebuie să existe acest uh, criteriu al ambalajului care să nu fie deschis. Și sper ca și în plenară să am susținere. Mulțumesc! Are cuvântul Antonia Parvanova. Mulțumesc, domnule președinte. Vorbesc în numele domnului Kramer, care este în continuare în avion și care nu a putut să vină. Îmi cer scuze în numele dumnealui. În primul rând, aș dori să o felicit pe Mariza Matias pentru activitatea ei în acest dosar extrem de important și de dificil. Și mulțumesc și pentru spiritul de dialog și cooperare în care și-a întocmit raportul. mulțumesc și pentru faptul că a lucrat foarte mult la definiții și cred că acum avem un compromis cât se poate de bun, cel mai bun pe care am fi putut să-l obținem. Aș vrea să vă amintesc că prin această propunere nu rezolvăm decât problema 1% din medicamentele contrafăcute uh, și că trebuie să gestionăm și problemele medicamentelor care intră în lanțul legal de vânzare. Trebuie deci să mergem mai departe în acest domeniu și să combatem, bineînțeles, toate problemele care rămân. Salut de aceea și prevederile pe care le-am uh, hotărât cu privire la vânzările prin internet, mai ales amendamentele 2, 3 și 12, mai ales descrierea potrivită a amendamentului de compromis 12. Comisia sper că se va uita și la o mai bună colaborare la Poliția de Frontieră și între polițiile naționale și sperăm ca combaterea medicamentelor contrafăcute, așa cum se numește, menționează la amendamentul 1, să meargă și pe această cale. În ceea ce privește vânzarea legală, uh, trebuie să ne asigurăm că măsurile care se implementează se bazează pe principiile cheie, așa cum sunt ele menționate în amendamentul 279, eficiența de cost a sistemului pentru a garanta că toate măsurile care se iau se bazează cu adevărat pe un beneficiu de cost. Aplicarea proporțională uh, a costurilor uh, în ceea ce privește um, lanțul de aprovizionare este de asemenea foarte important și legătura dintre acesta și prețul medicamentelor nu trebuie să fie uitate. Vorbesc de medicamentele generice, de exemplu, care sunt un procent foarte mic din uh, cele contrafăcute. Foarte multe amendamente au fost înaintate așadar de către mai mulți colegi uh, și au fost discutate și în Comisia IMCO. Sper că această abordare să fie susținută. Trebuie să ne asigurăm că vom aborda într-adevăr problemele reale cu instrumentele care sunt potrivite și să, aceasta în interesul consumatorului și a securității sale. Amendamentul de compromis numărul 9, aș vrea să spun în legătură cu el că este bună abordarea bazată pe risc pentru a introduce conceptul de securitate în general, după cum ziceam mai puțin, în cazul medicamentelor generice, ci mai degrabă în legătură cu acțiunile proporționale iar în legătură cu amendamentul 231 din partea lui Dagmar Roth-Parent cu privire la reambalarea medicamentelor, eu am înaintat un amendament care a fost mult mai puternic decât al ei și anume o interzicere totală a reambalării și sunt de acord că ar trebui să susținem amendamentul de compromis al doamnei Ruth Berend. Este important să garantăm așadar integritatea produselor lor în uh, pachetul care există, în pachetul în care sunt vândute, așa încât să nu fie voie, bineînțeles, să se taie tabletele uh, sau uh, folia de medicamente pentru a vinde doar o parte din ele. Consider că, um, indiferent care sunt dificultățile pe care le vor, le vor întâlni distributorii sau producătorii, cred că trebuie să ne gândim la securitate în primul rând și sunt foarte convinsă că acesta este calea bună. Mulțumesc! Micael Tremopoulos are cuvântul acum. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, stimați colegi. Putem să vă spunem chiar de la început că suntem pentru abordarea raportorului și că suntem mulțumiți și de discuțiile pe care le-am purtat cu celelalte grupuri politice. Suntem mulțumiți așadar de majoritatea amendamentelor de compromis. Cu toate acestea există anumite amendamente despre la care putem spune că ne-am depărtat foarte mult de poziția noastră inițială. Însă noi susținem toate amendamentele de compromis aș vrea să mă refer la trei amendamente de compromis mai importante. Am avut ocazia să discutăm despre problemele de fond în alte reuniuni. La început cerusem să extindem caracteristicile de securitate și de siguranță la toate medicamentele, însă având în vedere situația actuală, noi susținem o soluție care să permită o marjă de patru ani pentru medicamentele care se eliberează fără rețetă pe baza unei analize de risc și pe baza unor caracteristici de siguranță care să se aplice la aceste medicamente și la celelalte. E vorba aici de amendamentele de compromis 4, 7 și 15. Suntem mulțumiți de amendamentele 5 și 8 pentru faptul că acestea au urmat propunerea noastră inițială, care permite, de exemplu, o reambalare, cu condiția ca această reambalare să se facă ținând cont de condițiile de siguranță. Suntem foarte mulțumiți de faptul că amendamentele 3, 4, 12 și 13 merg în direcția poziției noastre inițiale în legătură cu caracteristicile de siguranță. În legătură cu vânzarea medicamentelor pe internet, aceste ultime amendamente. Aceasta se aplică, bineînțeles, și la sensibilizarea opiniei publice cu privire la riscurile care vin odată cu folosirea acestor medicamente. Și sper că o să avem un rezultat foarte bun. Marina Ianacutakis. Mulțumesc, Marina Ianacachis are cuvântul acum. Mulțumesc. Congratulations too to the rapporteur, Marina. Mulțumesc și aș vrea să felicit și eu doam, pe doamna raportor pentru acest raport foarte bun și pentru buna colaborare, pentru faptul că a reușit să ne reunească pe toți în jurul unei mese pentru a discuta acest subiect. Cred că compromisurile într-adevăr merg în direcția care trebuie și ar putut să se refere la punctele esențiale. Noi vom susține aceste amendamente. Dacă comisia noastră va vota mâine acest punct împreună cu amendamentele, cred că acest lucru va fi un lucru bun pentru că se va vota în această formă în plenară. Este un raport foarte bun, este un debut foarte bun, poate nu e perfect, mi-ar fi plăcut ca mai multe medicamente însă să fie incluse în acest raport mm, să fie acordată mai multă atenție ambalajului, dar cred că este un prim pas și trebuie să avem o abordare pragmatică și practică în acest domeniu. De aceea eu accept forma aceasta și pentru a putea continua. Dar trebuie să subliniem și că acest subiect va trebui să fie reanalizat probabil în câțiva ani, pentru că contrafacerea este prin natura sa un, un act uh, de o infracțiune și știm că aceasta ține pasul cu evenimentele și cu îmbunătățirile și de aceea prioritatea trebuie să fie în continuare siguranța pacientului. Ținând cont de aceste aspecte, putem deci să mergem în această direcție prin acest prim pas și sper că această activitate să fie, continuată, să fie continuată și pe viitor. Mulțumesc! Ja, Peter Liese. Ja, vielen Dank, Herr Mulțumesc, domnul Peter Lize, mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Vreau și eu să-i mulțumesc doamnei raportor și doamnei raportor din umbră și raportorilor din umbră, mai ales din partea PPE, doamnei Françoise Grostet. După cum am putut eu să constat, lucrurile nu au fost întotdeauna foarte simple, dar ideea de compromis a dus la o unitate la toate grupurile politice. Consider că, mai ales, compromisurile cu privire la, priva, la caracterul confidențial al datelor și la vânzările pe internet au fost foarte importante. Am avut o problemă foarte dificilă și anume cum putem să permitem, pe de-o parte, ca să existe vânzări paralele în același timp și, în același timp, să se garanteze siguranța. Eu am făcut parte dintre cei care, de exemplu, au fost împotriva unui overboxing, unei supraambalări, pentru că nu avem norme pentru dimensiunile de ambalare. Însă trebuie, după cum a spus și Dagmar Rodberen, să ne gândim mai departe și eu aș face un pas chiar mai departe de atât. În momentul de față, în care nu avem de adevărat o piață internă pentru acest domeniu și, în general, ar fi foarte grav pentru unele state membre și pentru unii pacienți dacă am interzice vânzările pe internet, pentru că imediat s-ar pune problema, bineînțeles, în momentul în care nu mai există un import paralel, că vor crește prețurile la anumite medicamente și vor exista limitări suplimentare pentru pacienți care nu vor mai avea acces la medicamente. Însă, pe termen lung, eu zic că ar trebui să ne gândim eventual și împreună cu STOA să dăm mandatul unui studiu, să mandatăm STOAC un studiu pentru ca să, ne, să găsim o soluție pentru piața internă a Europei și să încercăm să găsim o uniformizare a prețurilor în Europa. Știu că importatorii sunt în momentul de față foarte necesare în multe state membre, dar totuși pentru piața internă europeană este totuși ciudat să lucrăm prin, cu o scară de prețuri foarte diferită și să transportăm medicamente prin toată Europa și să încercăm totuși să avem o gestiune a costurilor. Trebuie să ne luăm timp, însă pentru acest lucru știu că a existat un amendament al doamnei uh, Müller, care era social-democrată într-un alt mandat al Parlamentului, care vorbea de o posibilă negociere a prețurilor în domeniul farmaceutic. Noi, în Germania, am uh, respins acest lucru. Acum însă se introduc negocierile pe tema prețurilor în Germania în acest domeniu, deci poate că am putea fi mai uh, relaxați în acest moment față de acest subiect. Poate că am putea să ne gândim la asta. Și apoi două detalii. Amendamentul 270, 200 57 din partea mea, 275 mă scuzați și alte amendamente, cum ar fi 272 al doamnei Sonic, cred că sunt foarte importante pentru că ele vorbesc de o lipsă a um, obligativității a um, indicațiilor de pe cutia de medicamente și cred că ar trebui să se permitem ca unii producători să facă anumite indicații uh, și specificații pe cutie într-o manieră voluntară. La amendamentul 179 este vorba de um, aditivi Sper că dumneavoastră să puteți analiza bine amendamentele din partea mea și domnului Ulmer, pentru ca să nu amestecăm substanța activă despre care vorbeam și uh, substanțele adjuvante. Cred că regulile pentru substanțele adjuvante trebuie să fie aceleași ca pentru alte substanțe, cum ar fi, de exemplu, glucoza la alimente, când trebuie să verificăm aceste, aceste elemente suplimentare care sunt conținute în Uh, și alți excipienți care sunt cunoscut, uh, care sunt uh, incluși în medicamente. Oricum este un compromis foarte mult și zic că trebuie să votăm pentru mâine. Mulțumesc. Gil Barnier are cuvântul acum. Nu? Nu este în sală? Ba da, nu. Cred atunci că pot să fiu de acord cu toți cei care au spus că s-au găsit compromisuri foarte bune la definiția contrafacerii medicamentelor, la reglementarea comerțului pe internet și la sancțiunile de care avem nevoie în acest domeniu. Cred că Peter Lise are dreptate când ne sugerează ca mai târziu să mai tratăm o dată problematica acestui adevărat haos care există pe piața uh, internă a medicamentelor. Uh, s-a spus deja aici, nici nu este de înțeles de ce există la anumite tipuri, același tip de medicament, ambalaje în care sunt 10 tablete, în altă țară 12 tablete sau 15 tablete ar fi de dorit să impunem o armonizare din acest punct de vedere, dar poate că și culturile noastre sunt foarte diferite în ce privește costul întreținerii sănătății de la o țară la alta. Doc Marot Biren spunea că dorim să împiedicăm uh, situațiile de falsificare a medicamentelor um, în uh, țările din Uniunea Europeană în ce privește substanțele active sau excipienții. Eu nu știu, nu sunt uh, sigur dacă problematica legată de ambalaj uh, stimulează sau nu uh, și falsificarea medicamentelor, pentru că se găsesc și alte formule de a introduce pe piață medicamente falsificate. Nu doar faptul că variază dimensiunea ambalajelor de la o țară la alta după părerea mea, din acest punct de vedere, insistând asupra dimensiunilor ambalajelor, nu vo, ne vom atinge neapărat obiectivul pe care ni l-am stabilit. Oricum, ă, noi ă, dorim să ă, blocăm și comercializarea paralelă în Marea Britanie a existat un caz în care uh, s-a detectat imediat uh, intenția de uh, falsificare. Iar dacă noi vom interzice pe de altă parte comercializarea paralelă, asta uh, nu va face decât să crească foarte mult prețul medicamentelor, vor câștiga foarte mult cei din industria uh, farmaceutică. Trebuie să uh, creăm posibilitatea unei anumite balansări pe piață pentru o echilibrare. Uh, poate că odată și odată vom ajunge și la o reglementare politică în uh, legătură cu costul medicamentelor pe piața internă. Dar sigur că auzind toate aceste probleme, deja ne dăm seama de vastitatea problematicii nu sunt în totalitate satisfăcut de anumite opinii, dar acestea au fost eh, opiniile expuse și raportoarea, dacă dorește să intervine, are ocazia. Ne se pare că nu este cazul. Nu mulțumesc, nu mai am nimic de adăugat. Vreau doar să mulțumesc încă o dată pentru contribuțiile aduse și în ceea ce privește eh, piața paralelă, aceasta este o realitate care există în piața internă, care este permise și iată din motivele care au fost uh, prezentate și uh, pentru locurile de muncă care, pe care le reprezintă, dar nu mai am nimic de adăugat. Vreau să vă mulțumesc în continuare tuturor pentru cooperare. Yeah, thank you. Mulțumesc în acest caz și mâine vom vota pe marginea acestui raport. Ajungem acum la punctele 6 și 7. 7 privind farmacovigilența și uh, raportoarea este Linda McEwen care îi dau cuvântul. Thank you, Chair. So we'll take this... Mulțumesc, domnule președinte. Voi trata cele două subiecte deodată, nu necesită o abordare separată. Vorbim despre amendamentele de compromis asupra uh, cărora am căzut de acord cu majoritatea raportorilor din umbră nu se află în fața dumneavoastră, pentru că secretariatul nu a avut timpul necesar să finalizeze formulele de compromis în forma definitivă, dar doresc să mulțumesc tuturor raportorilor din umbră. Pentru că am avut o săptămână foarte dificilă, mulți nu au putut să ajungă la Strasburg. Știu că au lucrat din greu pentru a se putea cădea de acord asupra compromiselor și care sper să ne permite ca mâine să putem vota fără probleme în această comisie. Cred că în legătură cu ceea ce pot afirma privind votul de mâine este că, sigur că nu vom reuși să îmbunătățim întregul sistem al farmacovigilenței în Europa, dar uh, uh, uh, ține de obiectivul nostru de a crea o siguranță pentru sănătatea pacientului. Pacienții trebuie să știe că medicamentele care apar pe piață uh, pot fi utilizate uh, în condiții de siguranță, fiindcă nu conțin substanțe uh, nedorite sau nocive. Deci noi trebuie să colaborăm cu industria farmaceutică pentru a ne putea atinge acest obiectiv și să vedem dacă este necesar să fie introduse indicații suplimentare pentru pacienți în legătură cu medicamentele pe care le consumă. Deci ne gorim din acest punct de vedere o siguranță în Europa și în Europa, așa că ținem de amendamentele 1A și 1B Este vorba despre uh, prospectele care însoțesc medicamentele. Este clar că nu a existat susținere pentru propunerea Comisiei pentru a introduce în uh, prospecte și uh, o categorie pe care noi am denumit-o informații uh, esențiale de ordin general. Noi am consultat grupurile de pacienți, am stat de vorbă cu diversi oameni și a fost clar că nu exista neapărat o uh, susținere pentru punctul de vedere a Comisiei că informațiile de ordin general ar fi suficiente. Deci, toți raportorii din umbră sugerează ca noi să invităm Comisia să revizuiască criteriile pentru întocmirea prospectului care însoțește medicamentele. Și asta în termen de uh, 18 luni, pentru că noi am consultat și asociațiile pacienților și diverse alte asociații de specialitate, atât în legătură cu 1A și 1B. Iar uh, în ce privește produsele care au fost monitorizate la 2A, aceste amendamente de compromis au fost susținute de toate grupurile politice, cu excepția verzilor. Au fost un subiect controversat. Nu știam cum să denumim această categorie de medicamente, să le spunem medicamente noi pe piață sau uh, ingredientele, substanțele active. Pentru că ideea era că pacienții trebuie să fie informați în legătură cu eventualele reacții adverse dacă vor recurge la aceste medicamente. Consultându-mă cu colegii, se pare că ei nu sunt de acord cu conceptul propus de comisie produse intens monitorizate. Deci noi am introduce în prospect eh, acest produs face obiectul unei monitorizări eh, suplimentare. Asta, eh, prin introducerea unui simbol, înseamnă că este un medicament nou care conține substanțe active noi. Am avut o discuție um, îndelungată în legătură cu simbolul la care să recurgem și uh, unii colegi au propus un triunghi uh, răsturnat, dar ar trebui comisia să fie cea care să decidă care să fie simbolul la care se va recurge. Dar Uh, să fie un simbol cât mai sugestiv, cât mai simplu. Unii dintre colegi au cerut ca acest simbol să apară și pe exteriorul ambalajului, nu doar în prospect. Până la urmă însă s-a ajuns la uh, formula uh, prospectul medicamentului. Același lucru ar fi valabil și cu compromisul 2B, Eh, eu eh, nu am reușit să obțin consens în legătură cu eh, o opinie pe care o susțineam, dar doream ca pacientul să fie conștientizat că recurge la un produs nou. Toate formulările de compromis de la punctul 2 uh, sunt în aceeași idei. Compromisul 3 este vorba despre uh, raportări uh, legate de grupurile de pacienți. Uh, mulți uh, pacienți nu sunt suficient de informați în legătură cu medicamentele pe care le pot utiliza, nu toți dispun de internet, deci este necesară o îmbunătățire a informa- informării pacienților. Iar la, în compromisul 3, vorbeam despre uh, anumite uh, medicamente. We agreed to take out um, the issue să nu existe riscul de învinuire uh, a recurgerii la un anumit medicament. solicităm uh, ca raportările să fie anonime. Trebuie să știm cine efectuează uh, importurile, pe de altă parte, Atât în legătură cu compromisul 3. Compromisul 4 a fost poate cel mai controversat. Este vorba despre efectul asupra mediului. Eu inițial nu aș fi fost dispusă ca în această uh, legislatură să introducem asemenea responsabilități pentru industria farmaceutică legate de impactul asupra mediului. Dar am ajuns la două formulări de compromis. Prima parte, cinci nou și considerentul a fost semnat de către toate grupurile, mai puțin PPE, iar amendamentul la articol a fost semnat de către eh, grupul social și democrat, de vers și de grupul GUE. Cred că mă, eh, aproape toți au folosit eh, ideea de a demonstra interesul nostru și pentru protecția mediului înconjurător. Dar, evident, că noi trebuie să înțelegem că nu trebuie să impieteze uh, acest demers al nostru și asupra sănătății umane, chiar dacă anumite medicamente ar putea să aibă un efect asupra mediului. Compromisul 5. Uh, raportul risc-beneficiu și cred că este limpede. Companiile farmaceutice trebuie să aibă și studii legate de uh, perioada post-autorizare, iar eu introduc aici un nou concept în legătură cu studiile de uh, eficiență discutăm cu colegii de la comisie. Dacă un medicament se află pe piață de mulți ani, și uh, trebuie să fie evaluat și raportul uh, de uh, risc-beneficiu. Unii colegi au fost de părere că medicamentele ar trebui să fie menținute pe piață doar dacă există o necesitate medicală absolută, ehm, dar trebuie să ținem seama că există un spectru destul de larg de medicamente cu un efect similar și că unii pacienți recurg la un anume medicament, alții la celălalt. Trebuie să uh, ținem seama de utilitatea acestor medicamente. Eu cred că am găsit până la urmă o soluție bună pentru a ține seama de opinia majorității colegilor. Compromisul 6 privind uh, tarifele noi trebuie să garantăm independența uh, companiilor farmaceutice, iar la compromisul 7 trebuie să uh, analizăm care informații uh, trebuie să fie făcute publice în mod obligatoriu din perspectivă a farmacovigilenței. În Statele Unite există o mai mare deschidere aici decât la noi. Noi am găsit o formulă de compromis. Eu vă sugerez să limităm totuși uh, volumul informațiilor care uh, trebuie să fie făcute publice. Am ținut seama de sugestiile secretariatului pentru că această legislație eh, pe care încercăm să o amendăm a fost eh, practic elaborată înainte de intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona și s-ar putea să apară anumite controversii. Trec la subiectul următor, compromisul 1 este pe același subiect, testarea produselor medicale, toate grupurile au fost eh, de acord, am avut dispute în legătură cu denumirea acestor produse și am ajuns tot la concluzia că este vorba despre produse care urmează să fie monitorizate suplimentar. Amendamentul de compromis privind mediul înconjurător. Și să știți că PPE-ul a semnat până la urmă amendamentul privind considerentul. Același lucru este valabil privind mediul înconjurător. În ce privește compromisul 3, aceeași problemă. În ce privește compromisul 4, privind tarifele, același subiect. Iar în ce privește compromisul 6, de asemenea, toate grupurile l-au semnat pentru a clarifica puțin lucrurile. Nu raportorii din umbră, alți colegi nu au urmărit evoluția la fel de insistent. Portalul web uh, există cu informații din partea EMEA, Agenției de Specialitate pentru Medicamente și mai există de asemenea o pagină pentru experți în care uh, sunt introduse și reacțiile adverse și uh, au un schimb de opinii cu autoritățile naționale și cu companiile de specialitate. Deci aspectele legate de această bază de date sunt făcute publice, dar uh, toate uh, elementele legate de uh, persoane individuale sunt tratate cu confidențialitate. Deci acestea sunt amendamentele de compromis care se află acum în fața noastră, s-au bucurat de susținerea tuturor grupurilor politice și sper ca voturile de mâine să se desfășoare bine. Mulțumesc Clinda pentru activitatea pe care ai desfășurat-o pentru configurarea acestor proiecte legislative și pentru formulele de compromis pe care le-ai găsit cu raportorii. Iar acum le dau cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș dori să-i mulțumesc doamnei McKevin pentru amendamentele de compromis la care s-a ajuns, cu care cu toții suntem de acord și aș dori să mulțumesc raportorilor din umbră, precum și asistenților și colaboratorilor care uh, au lucrat din greu și uh, în uh, condiții mai grele săptămâna trecută, când mulți dintre noi n-am putut să venim la Strasburg. Cred că amendamentele de compromis uh, reiau foarte multe dintre chestiunile problematice care s-au ivit. Acest uh, regulament se referă la informațiile care sunt disponibile consumatorilor. Ei trebuie să fie informați în ceea ce privește reacțiile adverse pe care le pot avea medicamentele asupra lor. Trebuie în egală măsură să aibă acces la aceste informații pe internet sau uh, de la um, medici sau uh, experți din domeniu. Noi uh, vrem să sprijinim amendamentul 1A, 2B, 3C, 4, 5 și 6 Doamna McEvan ne-a explicat foarte bine amendamentele, astfel încât nu uh, o să reiau toate uh, aceste afirmații. În ceea ce privește simbolul uh, triunghiului răsturnat, în ceea ce privește monitorizarea suplimentară care se propune, eu am fost de acord cu acest simbol al triunghiului răsturnat, dar vreau să vă spun că, sunt, că în unele țări Este vorba despre produse toxice aici, astfel încât cred că ar trebui să avem un simbol uh, negru, de culoare neagră. Aceasta ar fi cea mai bună metodă. Singura problemă se regăsește la mediul înconjurător. Bineînțeles, recunoaștem importanța mediului înconjurător, dar această directivă, după părerea noastră, se referă la reacțiile adverse ale medicamentelor pe care le pot avea medicamentele. Un medicament poate avea reacții adverse și asupra mediului înconjurător, dar cred că ar fi mai bine venit acest punct în cadrul unui considerent, ci nu în uh, corpul textului. Iată de ce am fost de acord cu 4A, dar nu și cu 4B. Apoi, în ceea ce privește regulamentul, nu întâmpinăm nicio problemă. Suntem de acord cu amendamentele de compromis, cu excepția um, chestiunii legate de mediul înconjurător, care trebuie să se găsească în uh, textul propriu zis. Pilar Ayuso. Mulțumesc, Pilar Iuzo. Cum are cuvântul din nou Antonia Parvanova. I would like... Uh, Mulțumesc, domnule președinte. O felicit pe doamna McKevin pentru acest um, dosar uh, foarte ocupat, excelent. Iată, săptămâna trecută am suferit și noi reacții adverse din, de, la, de la vulcanul din Islanda și uh, Doamna raportor s-a folosit de comunicarea pe internet pentru a ajunge la amendamentele de compromis. Vreau să salut acceptarea compromisurilor de către toate grupurile privind chestiunile principale ale raportului și mai ales în ceea ce privește siguranța, transparența și încrederea pacienților. Aceste trei principii sunt cruciale pentru toți actorii implicați în acest proces. În ceea ce privește mm, inform, prospectul de informare destinat pacientului iar măs- și măsurile aferente, uh, care sunt, care se regăsesc în propunerea comisiei, se spune foarte clar că este nevoie de o evaluare și o revizuire a acestui document. Aici nu se face referire doar la farmacovigilență, ci și la informațiile disponibile pacienților. Iată de ce mă bucur foarte mult că s-a ajuns la un compromis în care se cere comisiei să facă o propunere mai bună în ceea ce privește lizibilitatea, prezentarea. Acestea sunt compromisurile din directivă 1A și 1B Vreau să fiu subcint astfel încât uh, o să mă refer la directivă și la regulament împreună. Monitorizarea intensivă a produselor. Mă bucur foarte mult că s-a ajuns la un acord în acest sens pentru a putea evita monitorizarea intensivă și pentru a putea găsi cea mai bună formulare folosind, um, uh, folosind această uh, monitorizare pentru sporirea încrederii pacienților. Aceasta joacă un rol crucial uh, în ceea ce privește industria farmaceutică. Impactul asupra mediului înconjurător uh, a produselor farmaceutice este vorba de 4A și 4B și 2A și 2B în, 2, în regulament. Această chestiune este una problematică, dar trebuie să fim pragma, pragmatici aici, fiindcă ca, în, uh, ca și în celelalte Politic, este foarte important să ne bazăm pe dovezi și pe cum stau lucrurile în realitate. Iar în acest considerent, din păcate, cred că facem o afirmație privind problemele mediului înconjurător și problemele de sănătate care nu se bazează pe niciun fel de dovezi clare nu facem decât uh, să dăm uh, vina pe medicamente, să spunem că acestea dăunează mediul înconjurător Cred că această atitudine este exagerată, dat fiindcă nu avem date pe care ne bazăm, iar în acest domeniu este foarte important să fim responsabili, fiindcă noi suntem legiuitori, nu, nu, nu scriem articole în ziar. Uh, noi facem legi, iată de ce este foarte important ca toate amendamentele noastre, toată activitatea noastră să se bazeze pe teste, pe dovezi și aș, și aș saluta uh, informații suplimentare din partea Comisiei. Când vorbim despre impactul asupra mediului înconjurător, asupra sănătății publicului, mă întreb cum și unde vom uh, face uh, Um, măsurători în acest sens. Ar putea ca aceasta să fie foarte, foarte costisitoare și chiar dacă avem aceste informații, ce vom face? Vom interzice medicamente? Fiindcă uh, dacă sunt medicamente, să zicem, uh, mai dăunătoare, acestea sunt uh, consumate doar de un număr restrâns de pacienți. Uh, iar medicamentele pentru boli cardiovasculare sau, um, sau um, medicamentele pe bază de hormoni, cum ar fi anticoncepționalele, ce facem dacă găsim urme de uh, substanțe din medicamente în solul sau în apă? Ce facem? Le interzicem în ceea ce privește uh, raportarea um, reacțiilor adverse. Sunt de acord cu abordarea raportoarei și posibilitatea pacienților de a raporta reacțiile adverse Salut foarte mult această posibilitate, mai, mai ales, uh, iată, aici este vorba de compromisul 3 al directivei, mm, acesta este crucial și uh, organizațiile pacienților ne-au abordat în nenumărate rânduri în acest sens. Uh, iar în ceea ce privește înștiințarea privind autorizația de punere pe piață pentru a permite tuturor părților implicate să fie informate și de a putea reacționa în timp util, este foarte important ca, aceste autoriz, ca, autoritățile să fie informate de reacțiile adverse care pot fi raportate de pacienți sau o autoritate naționale. Este important ca toate, păr- ca toți participanții să fie informați uh, în ceea ce privește raportarea reacțiilor adverse. Câteodată uh, industria se mișcă mai repede decât administrația. În ceea ce privește sistemul de eficiență, se vorba de compromisul 5 din directivă și 3 în regulament. Uh, aici trebuie spus că trebuie felicitată doamna raportor, fiindcă aici se face o distinție între eficiență și uh, Uh, eficacitate clinică. Acest lucru este foarte greu, dar am cooperat foarte bine cu toți raportorii din umbră, că iarăși doresc să le mulțumesc, dar și cu Comisia Europeană. Mă bucur foarte mult că am avut câștig uh, de cauză în ceea ce privește obținerea unui compromis privind uh, autoritățile care trebuie să efectueze studii uh, privind eficiența, mai ales uh, în ceea ce privește medicamentele care, se, care sunt pe piață de mult timp uh, sau în ceea ce privește medicamentele noi care au fost, care au fost aduse de evoluțiile științifice lipsa de eficiență ar, ar putea periclita viața unor pacienți și iar, iar, iarăși este acoperită de această legislație. Noi dorim o mai bună eficiență, o mai bună evaluare a eficienței clinice, eficacității clinice. clinice. Iată, aceasta este o abordare nouă și mă bucur foarte mult că uh, se, se dorește o abordare inovatoare pentru medicamentele noi. Aceasta este, bineînțeles, calea de urmat. În ceea ce privește alte chestiuni, uh, cum ar fi răspunderea. Avem nevoie de o structură de farmacovigilență mult mai bună cu autoritățile naționale, dar responsabilitățile ei trebuie să fie stipulate foarte clar. Avem în continuare același organism responsabil de farmacovigilență, ceea ce privește autierile publice. S-a spus, s-a vorbit deja despre FDA și abordarea Statelor Unite ale Americii. Aici se încearcă um, o sporire a transparenței și a încrederii pacienților. Este foarte important în ceea ce privește EUDRA, vigilența. Uh, trebuie să avem uh, aici um, o abordare foarte clară pentru uh, organismele științifice de, și de cercetători, pentru a nu exista o confuzie în rândul pacienților pentru a nu fi induși în eroare. Vă mulțumesc foarte mult. Iată ce doream să vă spun și încă o dată aș dori să mulțumesc doamnei raportor. Marina Ianaculdakis. Kuldakis. Uh, Marina Ianaculdakis. First of all, congratulations to Linda um, on a, a good. Mulțumesc foarte mult, Linda, te felicit pentru uh, activitatea extraordinară și cooperarea care a dus la compromisuri. Iată un exemplu de cooperare transpartinică spre binele cetățenilor. M-a bucurat foarte mult acest lucru. Două chestiuni m-au îngrijorat, dar s-a făcut referire la ele. Este vorba de faptul că directiva are ca scop sănătatea pacienților și mă cam deranjează monitorizarea intensă, dar am scăpat de această formulare. S-ar putea Uh, este, este, un, este un echilibru foarte, există un echilibru foarte fragil între avertizare și descurajare. În ceea ce privește compromisul cu privire la mediul înconjurător, înconjurător uh, și acest lucru m-a îngrijorat un pic, fiindcă, într-adevăr, mediul înconjurător este un subiect foarte important, dar uh, nu trebuie să îl subminăm uh, printr-o adăugare neimportantă aici, dar am subliniat că, că trebuie să se regăsească altundeva, nu neapărat în textul propriu-zis al, al documentului, dar în mare suntem de acord și cu această directivă și o vom uh, sprijini. Mulțumesc foarte mult, Peter Lize. Ja, vielen Dank, Herr Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, și mulțumesc și eu raportoarei și uh, raportoarei din umbră, din partea PPE-ului, doamna Iuzo. Nu sunt chiar atât de entuziast de aceste compromisuri cum eram la raportul Matias. Am câteva semne de întrebare, totuși mulțumesc foarte mult și cred că este o bază bună. Sunt destul de nefericit în legătură cu faptul că în această procedură legislativă nu a fost încă posibil să îmbunătățim uh, um, prospectul. Într-adevăr, cred că în următorii ani Comisia va face progrese în acest domeniu, dar trebuie să admit că propunerea Comisiei cu um, semnul negru sau cu celelalte caracteristici au fost destul de confuze până acum, de aceea am propus câteva amendamente suplimentare. Poate însă că nu era încă momentul să ajungem așa de departe și poate n-am avut nicio ocazie suficientă înainte să înaintez amendamentul să discut cu colegii de la celelalte grupuri sau cu colegii din grupul meu, însă aș vrea să vă rog că în ceea ce privește informarea pacienților să începem deja să adunăm mai multe idei pentru a îmbunătăți pe viitor și prospectul medicamentelor. Cred că fără un rezumat nu va fi posibil, pentru că din motive legislative trebuie să fie un document destul de lung. Acest prospect trebuie să conțină tot felul de obligații din perspectivă juridică și atunci când uh, pacienții citesc acest uh, prospect, câteodată refuză să mai ia medicamente pe care ar trebui să le ia sau um, poate ar trebui să simplificăm lucrurile așa încât uh, pacienții să nu fie intimidați, să poată de asemenea să consulte surse suplimentare de informare atunci când acestea nu sunt suficiente. Deci eu cred că ar trebui să ne întoarcem la acest subiect mai târziu. În legătură cu consecințele medicamentelor pe mediu, în cadrul comisiei și în cadrul grupului nostru există păreri divergente. Și eu am înaintat câteva amendamente pe această temă, care însă nu se regăsesc acum în compromisuri cuvânt cu cuvânt. Trebuie însă să fie clare două lucruri. pe de o parte, există probleme și studii care au demonstrat acest lucru, că există consecințe pe mediu din cauza medicamentelor. Aceste studii nu merg așa de departe cum ne-am dorit, dar avem o problemă foarte clară identificată. Pentru mine ar fi important ca, de exemplu, dacă constatăm modificări la pești, să ne gândim că există suspiciunea că ar s-ar putea ca și oamenii să, să sufere asemenea uh, modificări în momentul în care prin apa potabilă ei sunt contaminați. Pe de altă parte, vroiam în amendamentul meu să exprim altceva, deși un compromis nu se regăsește foarte clar. Nu trebuie ca medicamente esențiale, vitale pentru pacient să nu le fie accesibile. Aceasta înseamnă că nu trebuie să eliminăm din, de pe piață, din cauza efectelor pe mediu, anumite medicamente vitale. Există însă alte instrumente care am putea să le folosim, de exemplu o informare mai bună a doctorilor dacă există alte medicamente care sunt mai puțin uh, dăunătoare ecologic, dar care care au același efect medicinal și, de asemenea, trebuie să dăm un impuls cercetării pentru găsirea de astfel de alternative. Trebuie să vedem așadar care este calea potrivită, dar mai interesat dacă Comisia ar putea să abordeze această temă în mult mai eficient. Asta este ceea ce s-a întâmplat cu considerentul pe care l-am înaintat eu, eventual și cu un articol suplimentar ar trebui, deci, să vedem care este majoritatea mai întâi mâine. În legătură cu informarea autorităților de către pacienți, mi se pare că acesta este un subiect foarte delicat, pentru că ar duce la foarte multe confuzie. Cred că autoritățile ar fi mult mai ocupate să trateze aceste probleme decât ar fi necesar. Compromisul însă este evident. Poate că colegii ar trebui să verifice dacă amendamentul 231 ar putea să fie susținut, care oferă o oarecare flexibilitate statelor membre în acest domeniu. Apoi aș dori să-i rog pe colegi să verifice dacă amendamentele 246 și 47 pot fi reverificate. Este vorba aici de medicamente foarte bine cunoscute și substanțe active cunoscute care ar putea să ofere, pentru aceste medicamente ar putea să existe o anumite facilități din partea EMEA. Și amendamentele 67, 76 și 79, eh, care se referă la efectele secundare, unul dintre autori, care sunt eu, cerem ca definiția internațional recunoscută a efectelor secundare să fie cea care să se folosească și nu alta. Un ultim punct la regulament, rog să se sprijine amendamentul 82, care presupune că IMM-urile și întreprinderile în general ar putea să uh, acuze o decizie a EMEA de a acționa, ar putea să aducă o plângere așadar, uh, dacă consideră dacă sentința acesteia este greșită, pot depune o plângere și atunci astfel s-ar putea ușura și sarcina tribunalelor. Dar, deși nu sunt foarte mulțumit, compromisurile merg în direcția care trebuie. Bineînțeles că nu întotdeauna pot fi 100% mulțumit. Vă mulțumesc! Pedalize, uh, mulțumesc, Peter Lize, Corin Lepaș. Domnule președinte, foarte pe scurt vei lua și eu cuvântul din cauza că doamna Linda McEwen a avansat foarte bine în acest domeniu și a găsit amendamente de compromis care convin foarte bine. A inclus toate elementele care erau esențiale pentru ca să ne punem de acord. Și eu am uh, înaintat mai multe amendamente și trebuie să spun că sunt destul de mulțumită de mm, propunerile de compromis pe care le-a făcut doamna McEwen, că fie că este vorba de transparență, fie că este vorba de alte aspecte. Doar pe scurt, putem uh, să fim de acord că problema de mediu și efectele pe mediu ale produselor uh, medicamentoase sunt într-adevăr mm, trebuie tratate poate doar printr-un considerent, dar cred că trebuie totuși ca acest subiect să fie discutat mult mai amplu. Este o problemă din ce în ce mai de actualitate în ceea ce privește tratarea apei și poluarea apelor. Vom fi obligați, deci, să vorbim și despre acest subiect într-o manieră mai amplă. Este clar că reacția pe care am constatat-o la antibiotice, faptul că corpul uman se devine rezistent față de anumite antibiotice sau faptul că produse canceroase se regăsesc în râuri, toate aceste lucruri sunt extrem de grave și sunt importante pentru sănătatea publică. Nu este momentul acum să vorbim despre ele, dar va trebui să le abordăm mai târziu. Mulțumesc. Mihail Tremopoulos are cuvântul acum. Mulțumesc, domnule președinte. Pe scurt, aș vrea să fac câteva observații. Colega noastră nu este în sală, din păcate, și aș vrea de aceea să vorbesc în numele ei și să spun că noi susținem 2A și 2B printre amendamentele de compromis. Supravegherea și protecția sănătății este pentru noi un subiect foarte important. Cerem mai multe uh, informații, iar compromisul 4A și 4B de asemenea este susținut de către noi. Noi dorim ca și dimensiunea de mediu să fie analizată în ceea ce privește analiza de costuri și beneficii. M-a surprins să văd că alte grupuri, mai ales PPE-ul, a luat poziție față de PA, considerând că ar fi bine să fie un preambul și în același timp uh, articolul 4b este respins de către PP. Cred că aici trebuie să avem câteva rezerve. Mulțumesc. Îi dau cuvântul acum lui François Grostet. Mulțumesc. Foarte multe lucruri s-au spus deja. O parte dintre ele au fost menționate de raportorul din umbră Pilar Ayuso. Aș vrea să vorbesc despre două, trei puncte. Nu este vorba de o reinventare a sistemului de farmacovigilență, este vorba de o armonizare mai degrabă a sistemului, plecând de la anumite elemente care sunt clare din ceea ce privește efectele secundare și de reacția pe care trebuie să o avem noi la astfel de efecte secundare. Sunt foarte bucuroasă că o serie din propunerile pe care le-am făcut pe care le-am discutat cu colegii mei au fost uh, preluate în amendamentele de compromis. Mă bucur că s-a eliminat cuvântul supraveghere intensă, cum era traducerea în franceză, pentru anumite medicamente, pentru că această noțiune nu făcea decât să-l nebunească pe pacient, cred. Farmacovigilența nu este un element care ar trebui să să îngrijoreze pacienții, ci din contră. Trebuie să ținem cont de beneficii și riscuri, de acest echilibru și să nu tăiem din informație pentru a crea mai multe riscuri. Medicamentul nu este neapărat nu este destinat pentru a crea probleme suplimentare pacientului. În legătură cu protecția mediului și responsabilizarea pe această temă. Bineînțeles că toată lumea are dreptate să spună că într-o zi va trebui într-adevăr să dezbatem această problemă mai amplu, dar nu este parte din farmacovigilență și acesta este și motivul pentru care nu trebuie să dezbatem această temă acum un considerent este de aceea suficient pentru acest aspect, dar trebuie să vorbim cu Comisia Europeană să vedem când dorește cu adevărat să trateze această problemă și să ne facă propuneri în acest sens. Nu mai vreau să spun altceva pentru că s-a spus deja foarte mult de către colegii mei. Sunt însă bucuroasă că se ține cont de specificitatea medicamentelor uh, așa zis, orfane, care sunt destinate bolilor foarte rare, pentru că cred că este un aspect foarte important. Mulțumesc, cam atât am avut de spus pe scurt. Mulțumesc, François. Doamna Rod Berend are cuvântul acum. Mulțumesc, doamnă președinte. Am două remarci și după aceea voi face publicitate pentru mai multe amendamente. Prima remarcă se referă la mediu. Când am elaborat legislație despre medicamente, am încercat tot timpul să ținem cont de fiecare dată de aspectul de mediu. Poate că aici nu este neapărat momentul cel mai potrivit să facem acest lucru, dar mi se pare corect să atragem atenția asupra acestui aspect tot timpul. Amendamentul de compromis îi dă și de lucru într-un fel foarte justificat Agenției pentru Mediu. Doamna Parvanova a întrebat ce trebuie să facem până la urmă? Vrem să interzicem anumite medicamente? Nu, nu vrem să interzicem medicamentele. Dar chiar dumnea ei a menționat un domeniu important, cel al hormonilor, alții au vorbit de antibiotice. Știm că există reziduri în apă uh, care, în ciuda costurilor investite pentru filtrare, nu au putut fi eliminate total. Și dacă spunem că nu vrem să mai facem nimic, am putea de fapt să ne oprim și în politica de mediu, pentru că am putea spune că nici noi nu prea mai știm la mediu ce să facem mai departe, mai mult. Pot să vă dau chiar un evantai de alte subiecte unde am putea pur și simplu să punem mâinile în șold și să nu mai facem nimic pentru că nu găsim nicio soluție. Și totuși trebuie să constatăm că există probleme și că trebuie să abordăm aceste probleme pentru că aceasta este sarcina noastră ca politicieni. Sper de aceea ca amendamentele de compromis 4A și 4B să se bucure de o majoritate largă. În legătură cu prospectul despre care a vorbit și Peter Lise înainte, am citit compromisurile despre acest aspect. Nu suntem mulțumiți, bineînțeles, total de formularea prin care se spune că Comisia trebuie să facă ceva în 18 luni. Știm că reacția Comisiei va fi foarte relaxată. Serviciul juridic, așa cum a spus domnul Hedberger înainte, vor spune, da, vrem să facem foarte multe, dar serviciul juridic al Comisiei nu ar uh, permite ca aceștia să promită vreo, uh, vreun termen clar, pentru că cred că dreptul de inițiativă este la ei. Dar și aici este important să trimitem trimitem un semnal și știu că raportoarea dorește să ia și alte măsuri pentru a atrage atenția Comisiei că este vorba de un subiect care ar trebui să fie pe agenda și în următoarea legislatură. Dacă Comisia și-ar uh, ar realiza acest lucru, ar fi foarte bine. Aș vrea de asemenea să mai menționez două puncte, pentru că n-am prea mult timp la dispoziție pentru intervenția mea. Amendamentele pe care le-am înaintat chiar eu, care nu sunt evidente pentru unii colegi, probabil de la început și nu sunt foarte clare. În primul rând, amendamentul 72 și 77 cu privire la componența comisiei care se cheamă FRAG, Comisia de Evaluare și de Supraveghere în domeniul farmacovigilenței. Comisia prevede ca statele membre să aibă posibilitatea în acest for să trimită un, me- un membru din partea țării lor. Pentru mine, însă, acest lucru este ca și cum aș face lupul pasnic la oi. Nu știu exact cum se traduce acest lucru, spune doamna vorbitor, dar am încredere în interpreți. Există multe lucruri care au dus la o împiedicare a unei farmacovigilenți mai bune. Nu a fost neapărat din partea comisiei, ci a fost din partea incapacității, din cauza incapacității statelor membre de a-și crea un plan foarte clar de uh, colectare a datelor și nu mi se pare corect ca acum acestea să fie în continuare, să fie răsplătite prin participarea la un for. Eu cred că trebuie să vedem că statele membre participă la orice fel de comisie din EMEA și că întotdeauna participă proporțional, nu întotdeauna în favoarea lucrărilor. Dar în fine, eu cred că trebuie să vorbim despre evaluarea riscurilor. Și aici, când vorbim despre evaluarea riscurilor, nu vreau să vorbească vreun funcționar din Ministerul, Ministerul Sănătății din Germania care îi place să mai facă o vizită la Londra, ci mai degrabă experți în domeniu. Am încercat să găsesc un compromis în amendamentul meu 77 și este important ca statele membre, sigur, să participe, dar nu să aibă neapărat drept de vot. Deci vă rog foarte mult să mă ajutați ca aceste amendamente să fie adoptate ce se va întâmpla la Consiliu? Vă dați seama ce se va întâmpla. Consiliul va spune vrem trei membri din fiecare stat să participe la acest for. Amendamentul 70 este un alt element important. Am modificat formularea director executiv la director executiv general. Știu că este o temă foarte controversată și știu că este o temă la care și anumit colegi nu știu exact ce să spună. Nu sunt 100% de acord cu toți colaboratorii sau cu toată ierarhia europene, dar am vorbit cu fostul comisar uh, și pe, cu directoarea generală pe acest uh, domeniu în legătură cu licitațiile pentru agenții. Dragi colegi, pentru toate agențiile din Uniunea Europeană există o um, salarizare foarte diferită. Există agenții cu 60 de um, angajați care sunt plătiți ca un director general. EMEA are, nu știu exact câți colaboratori, cred că 600 de colaboratori care în parte, în care în parte șefii de unitate sunt mai, au un salariu mai mare decât un director general ca nu, mă scuzați, sunt, uh, au aceleași sarcini ca un director general la comisie, dar au o salarizare ca mult mai mică. Deci, cu așa ceva, bineînțeles că nu voi avea rezultatele cele mai bune. Știu că există probleme prin care un director general al comisiei este parte a bordului de manager și în același timp șef al unei autorități, dar sunt absolut convinsă că atât volumul financiar care trebuie gestionat, cât și staffurile de peste 600 de persoane au nevoie de o nouă organizare și dacă vrem cu adevărat să avem o muncă eficientă la sfârșit și dacă vrem cu adevărat să obținem cei mai buni, trebuie să facem anumite schimbări. Va trebui să vedem cine sunt candidații pentru postul de director, care se va schimba în curând. Nu vom obține neapărat cei mai buni uh, profesioniști, nu vom avea nici cei mai buni profesioniști din Comisie, nu numai din uh, Uniunea Europeană. Este, de fapt, uh, o pâlnie pentru șefii de unitate care au de trei ori mai mulți angajați în unitatea lor decât un director în uh, direcția sa. Această stare nu poate să continue și Comisia știe acest lucru și eu știu acest lucru, dar există această regulă stupidă despre cum trebuie să aibă rog legitațiile pentru agenții și vreau în fine să atrag atenția asupra acestui aspect. Nu pentru că doresc ca cineva să câștige mai mulți bani acolo, nu despre asta este vorba, ci doresc în primul rând ca răspunderea să fie răsplătită. Aceasta este și ideea la Comisia Europeană și în același timp doresc să avem cei mai buni profesioniști pentru această activitate și pentru această asta avem nevoie de o nouă structurare ierarhică și dacă vreți să aveți din partea mea o imagine de ansamblu despre alte agenții din Europa și ierarhizarea lor, de exemplu și Agenția pentru Produse Chimicale, produse chimice. Nu am nimic împotriva acestei agenții pentru că o apreciez foarte mult, dar există tot timpul o reglementare excepțională pentru colegii care merg acolo și mi se pare bine. Însă există și alte agenții care mă întreb de fapt ce fac angajații toată ziua. La EMEA măcar știu ce fac. Mă întreb la alte agenții însă ce fac toată ziua și directorii executivi până la urmă sunt uh, AD15 și AD16. Nu putem accepta așa ceva. Trebuie să creăm posibilitatea de a schimba acest lucru și de aceea aș ruga să susțineți amendamentul numărul 70. Mulțumesc! Merci euh, beaucoup. Mulțumesc, doamnă Rod Berend. Domnul Parniu. Doamnă președinte, stimați colegi, Apreciez și eu activitatea desfășurată de raportoarea noastră, Linda McEwen, și a tuturor uh, raportorilor din umbră, care au încercat să îmbunătățească directiva și reglementările în acest domeniu, pentru că noi știm foarte bine că mulți am avut sentimentul că farmacovigilența europeană în ultima perioadă a scăzut ca și nivel. Toate amendamentele și tot acest text uh, nu fac decât să continue demersurile noastre și lupta noastră ca prin farmacovigilența europeană să slujim interesele cetățeanului european. Și uh, în anii următori va trebui să mai lucrăm asupra raportului de forțe între puterea publică și uh, laboratoarele farmaceutice. Eu uh, am înțeles foarte bine că, până la urmă, soluțiile de compromis au fost necesare. Noi ne aflăm deocamdată uh, într-un sistem de farmacovigilență în care suntem mai degrabă prestatori de servicii pentru industria farmaceutică. Uh, Linda McEwen, în propunerea sa, încearcă să uh, schimbe din acest punct de vedere raportul de forțe și să plaseze laboratoarele într-o poziție mai puțin confortabilă, ceea ce eh, nouă ne poate servi în anii următori pentru uh, a uh, diminua conflictul de interese în raportul de forțe. Și uh, eu Cred că ceea ce s-a întâmplat în uh, ultima vreme în uh, privința no- noii gripe în Europa uh, deja poate fi sugestivă. Mulțumesc foarte mult și dau cuvântul doamnei Linda McEwen. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc și eu raportorilor din umbră și echipei cu care am lucrat, mai ales că în săptămâna trecută a fost o activitate intensă, inclusiv cu secretariatul pentru mediu. Nu am multe de spus. Avem uh, un acord inclusiv în ce privește problematica impactului asupra mediului, dar eu cred că mai ales aspectele legate de uh, eforturile de reciclare sunt destul de palide. Noi am mai lucrat de, mult, de mulți ani în acest domeniu și Peter Lise a spus aici că um, echipa care se ocupă în mod special de farmacovigilență ar trebui să uh, își asume și responsabilități privind uh, impactul asupra mediului, dar eu cred că Agenția pentru Mediu ar fi cea care trebuie să-și asume această responsabilitate. Iar în legătură cu uh, rapoartele privind efectul asupra pacienților menționat de Peter Lise, am spus că acolo unde există această cerință, ea funcționează și foarte foarte bine. Cred că cel mai bine uh, uh, putem colabora cu organismele independente privind aceste rapoarte. Iar în ce privește uh, metodele homeopatice, articolul 146-147, eu cred că și aici medicamentele homeopatice trebuie să facă subiectul demersurilor în contextul farmacovigilenței. Cred că vom avea mâine, înainte de masă, un vot eficient pe marginea acestei propuneri. Vă mulțumesc. Deci, mâine dimineață vom vota, iar la mijlocul lunii iunie va avea loc votul în plenară. Trecem la ultimul punct de pe ordinea de zi. Doamna Westlund nu este aici, domnul Robinson îi va ține locul. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc uh, din partea uh, Osei Westlund, uh, care nu poate fi prezentă, voi face această prezentare. Noi vom încerca să vorbim despre evitarea includerii în anexa 4 la directiva 95 uh, a um, acestor substanțe. Uh, este vorba despre trombina uh, care de proveniență bovină sau porcină. Ea face parte din elementele natural constitutive în sângele mamiferelor și care uh, pot avea un efect asupra coagulării sângelui. Deci, um, uh, are un efect în închiderea unei răni, închiderea mai rapidă a unei răni. Deci, important este să tratăm uh, subiectul legat de uh, diversele uh, tipuri de carne, deci amestecul de carne numit meat glue, dar s-au făcut cercetări, există expertize. Comisia tinde să aprobe acest amestec de carne pentru că se pare că efectul nu este toxic. Îngrijorarea noastră totuși nu este înlăturată. Noi credem că există efecte toxice și vă dau și trei uh, argumente împotriva unui asemenea demers. Primul, în ciuda faptului că această substanță nu are efecte uh, nocive asupra sănătății, unul din riscuri utilizării uh, cărnii uh, în uh, producția de carne este că pot prolifera anumite tipuri de bacterii. Cu cât suprafața este mai mare, cu atât riscul este ca aceste bacterii să prolifereze ceea ce poate crea la un moment dat probleme serioase. Deci, înainte de a avea un tip de carne, avem diverse tipuri de carne care sunt amestecate și ca atare și riscul amestecării acestor bacterii și înmulțirii bacteriilor crește. Există și un alt aspect. Putem să dezinformăm consumatorul. faptul că scoți la vânzare carne, eh, denumind-o într-un anume fel, dar de fapt ea conține diverse tipuri de carne, este o acțiune netransparentă. Pot să apară nu doar probleme de etichetare, dar eh, consumatorul este privat de informația legată de specificitatea tipurilor de carne care sunt uh, introduse în pachetul respectiv. Și uh, dacă asemenea amestecuri de carne nu sunt permise pentru a fi utilizate în restaurante, atunci ne întrebăm de ce în restaurante nu sunt permise, dar un alt tip de consum ar rămâne posibil. Eu nu cred că avem suficiente rațiuni pentru a permite acest tip de produs de carne, pentru că nu există, de fapt, motive care să le facă necesare. Eu nu am auzit vreodată Uh, vreun consumator care să solicite un asemenea tip de carne. Oricum, uh, nu am uh, avut până la urmă în supermarketuri asemenea produse. Eu cred că este mai degrabă un interes financiar din partea celor care doresc să scoată pe piață asemenea amestecuri de carne decât o necesitate propriu-zisă la nivelul consumului uman. În momentul în care s-a făcut această propunere, multe organizații uh, asociații ale consumatorilor au avut o atitudine uh, de respingere în Germania, de pildă. Se spunea chiar că, într-un fel, Uniunea Europeană ar încerca să vâre pe gât o asemenea uh, ofertă numai pentru ca anumite uh, organizații sau anumiți întreprinzători să scoată bani din asta. Deci, în concluzie, este o substanță care poate să-l ducă pe consumator în eroare, pot fi riscuri pentru sănătatea omului, pentru că stimulează proliferarea bacteriilor, nu este o necesitate. Ca atare, eu cred că ar trebui să împiedicăm introducerea pe piață a acestor amestecuri. Mulțumesc, eu împărtășesc acest punct de vedere. Doamna Ayuso a cerut cuvântul. Bueno, muchas gracias. Eh, yo como fui ponente... Mulțumesc foarte mult. Eu am fost raportor din umbră pentru aditivi, iată de ce doresc să iau cuvântul. Directiva 92, 95 eh, bară 02, ar uh, permite o modificare a anexelor. Iar aceasta este chestiunea în discuție. Se spune că pentru a folosirea unui aditiv trebuie să se întrunească unele criterii. În primul rând, este vorba de criterii de siguranță. EFSA a declarat că această enzimă a fost studiată, s-a dat uh, un aviz pe 27 aprilie 2005 care concluziona că nu există probleme. În al doilea rând, ar trebui să se aducă avantaje consumatorului. Acesta este un produs de carne inovator, să spunem, astfel încât are un, are, aduce anumite avantaje, așa cum spune directiva 2008 privind aditivele, nu trebuie să existe efecte dăunătoare asupra consumatorilor, iar acesta este unul din argumentele raportorului, bineînțeles, că s-ar putea ca consumatorii să fie induși în eroare, dar trebuie să fie etichetată cum trebuie, astfel încât dacă consumatorii vor uh, să folosească acest uh, produs care nu este toxic, vedem că nu se poate folosi în restaurante, nu cred că sunt induși în eroare consumatorii. Singura, singurul reproș care ar putea să se aducă aici și care ar putea să fie un motiv de, de nepermitere pe piața acestui produs este etichetarea. Aici avem o nevoie de etichetare foarte clară. Nu cred că există posibilitatea inducerii în eroare a consumatorilor. S-a discutat deja această chestiune în um, directiva privind aditivii și uh, nu s-a interzis folosirea acest, acestei enzime. Nu cred că avem motive întemeiate pentru a sprijini poziția raportorului. În ceea ce privește această directivă, ea se referă și la 25 de, și la alți 25 de aditivi alimentari. Există argumente împotrivă, dar după mine acestea nu țin, fiindcă spuneți că ar putea să fie induși în eroare consumatorii, dar trebuie să existe etichetare obligatorie, pentru ca aceștia să știe că vor cumpăra o bucată de carne care conține acest, uh, să zicem, lipici de carne, meat glue, și nu se poate consuma în, în, restaur, în restaurante. Deci nu cred că acest argument este destul de pertinent pentru a uh, respinge. Domnul Șleita, mulțumesc foarte mult. Sunt de acord uh, cu uh, raportorul singurul uh, scop al acestui produs este să se vândă. Dacă nu e carne, nu trebuie să semene cu carnea. Și dacă undeva pe spate, pe etichetă, cu litere minuscule, uh, scrie că este vorba de carne lipită, uh, bucăți de carne lipită într-una nouă, și noi ne închipuim că consumatorii vor, vor citi și vor fi informați. Bineînțeles, nu există riscul otrăvirii, dar există riscul uh, contaminării și această carne nu este uh, atât, uh, nu durează la, la atât de mult precum uh, carnea obișnuită și se sporește riscul infecții cu uh, bacterii și uh, o dată de expirare mai mică. După mine, acesta este un proiect pilot, să zicem, cam periculos, nu foarte primejdios, dar riscant. Și să ne gândim, legislația are ca scop neinducerea în er- eroare a consumatorilor. Consumatorii ar trebui să aibă acces la produse care nu le dăunează sănătății. După mine, argumentele care se, se înaintează pur și simplu nu sunt, nu sunt bine întemeiate, pentru că există și unele aspecte etice. Trebuie să, să respectăm uh, legislația și tratatul. Este foarte important ca în acest caz să, să spunem foarte clar că uh, există riscul ca consumatorii să fie induși în eroare și cine va plăti pentru toate controlele și verificările pentru a, se, pentru a ne asigura că nu există încălcări ale prevederilor privind etichetarea tot consumatorii vor scoate bani din buzunar. Iată de ce trebuie să spunem răspicat nu. Doamna Rodberent are cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Bineînțeles că va fi folosită în restaurante, se știe foarte clar. Se va folosi la tot felul de produse de carne. Gândindu-mă, uitându-mă acum la prieteni care urmăresc uh, legislația în domeniul alimentar de mai mulți ani, cred că este momentul să avem din nou un scandal adevărat. În timpul ESB, Comisia nici măcar nu îndrăznea să vină cu așa ceva. În timpul uh, bolii uh, spongiforme bovine ne gândeam că uh, se putea interzice chiar uh, carnea de pe os. Bineînțeles că din cauza că se poate să iasă măduvă din ea, însă cel puțin uh, cred că predecesoarea domnului Pudlet știa că acest lucru este absolut scârbos. Chiar și ce facem acum este absolut scârbos. Este vorba de două aspecte. Pe de o parte, aspectul de sănătate. Ce se va întâmpla cu suprafața acelor uh, cărni, bucăți de carne lipite, care nu sunt încălzite, care nu sunt conservate, care nu, sunt, care nu pot fi igienizate, pentru că este vorba de bacterii foarte mici. E vorba de deșeuri, de fapt, să o spunem foarte clar. E vorba de părți, într-adevăr, comestibile ale unui animal, care însă nu ar fi mâncate de către nimeni în mod normal. Ce facem altfel? O treime din Uh, bovina respectivă nu poate fi prelucrată nici măcar pentru furaj, deși este o parte, după cum spuneam, comestibil, dar nu are voie să fie transformată nici în făină animală, pentru că există anumite îngrijorări. Nu există niciun motiv științific să o facem, dar există un, o îngrijorare. Și totuși aici dorim să permitem ca deșeuri în părți mici care se, uh, care se creează la produ- producerea de produse Um, de carne să fie după aceea uh, lipite, să zicem, într-un conglomerat și folosite pentru, ca alimentație. Cu tot respectul pentru cei care au luptat împotriva diferitelor epidemii, nu pot să-mi imaginez că trombina bovine sau porcine poate să fie permisă pe lista alimentelor. Eu fac parte dintre consumatorii informați și mi se pare absolut ridicol să facem așa ceva. Și pe lângă locul de origine și nume trebuie să mai scrie, de exemplu, părți combinate de carne, mi se pare absolut uh, ridicol. Câteodată am senzația că cei din comisie, colegii de la comisie, pur și simplu n-au auzit că a avut loc o explozie. Ce s-a întâmplat în statele membre? cu uh, brânza artificială de pe pizza sau cu multe alte alimente care s-au gestionat în presă. Când a apărut primul scandal în Spania și deodată s-a a scăzut uh, vânzarea de căpșuni din Spania din cauza pesticidelor care s-au demonstrat în aceste produse, imediat spunem, da, suntem buni, noi nu facem, noi nu vom folosi decât produse bune. Este o prostie ce vreți să faceți aici. Nu se poate susține așa ceva, nu există nicio justificare să susține așa ceva. Nu este nici necesar și nu este nici ceva care ar putea să ajute consumatorilor și nici măcar nu putem să explicăm așa ceva. Deci, de exemplu, cine dorește să producă o, o șuncă din amestec, trebuie să se gândească de fapt că folosește o carne care, de exemplu, s-a încălzit. Mai bine să spunem foarte clar, nu mi se pare corect mi se pare chiar uh, îngrijorător, indiferent de substanța despre care vorbim aici. Îngrijorarea mea este că acum, de fapt, să mergem într-o tendință într-o direcție, să fim mult mai laxiști și mi se pare foarte îngrijorător, Eric. Și sper ca acesta să nu fie simptomatic pentru tendința Comisiei Europene, pentru, co- pentru colegii care nu erau aici acum 12 ani, când uh, am uh, gestionat o criză alimentară în Uniune. Să fie foarte clar, nu este vorba numai de un risc alimentar, ci e vorba și de percepția consumatorului. E vorba de ceea ce vede consumatorul pentru că eu, de exemplu, aud la mine în circumscripție că tu lucrezi în Parlamentul European pentru ca eu să pot mânca brânză artificială pe pizza sau să primesc produse care, de fapt, nu conțin ceea ce eu cu adevărat cred că mănânc, carne care nu este carne, șuncă care nu e șuncă și crezi că eu pot să susțin așa ceva? Rezoluția este bună, într-adevăr trebuie să o susținem, trebuie să o adoptăm, dar produsul nu trebuie în niciun caz să fie inclus în anexe și nu se poate uh, accepta niciun alt aditiv decât uh, cel uh, de, pe bază de zahăr sau aditivele deja cunoscute. Mulțumesc. Doamna Vilmă, tare cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Sunt de acord cu ce a spus Dagmar și eu nu voi face decât să completez uh, într-adevăr, oamenii cumpără carne și dacă îi spunem unui consumator că, de fapt, acestea nu sunt decât niște resturi care au fost lipite împreună, atunci nu cred că ar mai cumpăra acea bucată de carne. Așadar, felul în care prezentăm ceea ce facem depinde foarte mult de decizia de cum, depinde apoi de ea de, decizia de cumpărare. Deci, cred că, într-adevăr, induce în eroare consumatorul. Poate însă mai important ar fi să spunem că există o posibilitate foarte mare de contaminare care ar duce la infecții foarte grave. Pentru mine acest element este chiar mai important decât faptul că consumatorul este indus în eroare, ceea ce este deja foarte grav. Întrebarea este dacă chiar dorim să producem aceste uh, alimente pentru oameni care spunem că dorim să nu se îmbolnăvească, că suntem responsabili pentru sănătatea lor. De aceea eu cred că nu aș susține niciun fel această rezoluție, Trebuie să fim de acord cu rezoluția în sine, dar sperăm ca și Comisia să înțeleagă în fine că, de fapt, consumatorul nu dorește să fie indus în eroare, vrea să știe adevărul despre mâncarea pe care o consumă. Mulțumesc! Vă Mulțumesc! Sunt absolut de acord cu ceea ce a spus Dagmar, pentru că nu văd cum am putea spune că noi susținem interesele consumatorilor, că vrem încrederea europenilor și să propunem așa ceva? Mi se pare absolut de neapărat așa ceva. Domnule Pudules, director la Comisie, puteți să vă susțineți punctul de vedere, vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Într-adevăr, o sarcină foarte dificilă, dar importantă pe care o am acum. În primul rând, în legătură cu sănătatea și riscul pentru consumatori. Domnul Jorgensen a spus foarte clar, este vorba de un produs natural care se regăsește în sângele animal, în sângele uman. EFSA a spus foarte clar că nu comportă niciun risc pentru consumator. Riscul de a amesteca un număr de părți, mai multe părți de carne care să fie lipite împreună și de a crește o contaminare prin salmonele este adevărat, într-adevăr, dar a, industria industria este cea care trebuie să gestioneze acest risc, pentru că este cu siguranță un produs mai riscant decât un produs de carne pură carne naturală necombinată cu alte tipuri de carne. Însă același risc există, de exemplu, pentru carnea tocată sau uh, Acolo riscul, bineînțeles, este mai mare și industria este cea care, producătorii trebuie să ia mai multe precauții, trebuie să gestioneze acest risc și sunt responsabili de această gestiune. Și dacă sunt probleme, ei sunt cei care sunt vinovați, deci care trebuie să ia măsurile necesare pentru a evita o combinare, faptul că combinarea mai multor tipuri de carne crește riscurile de contaminare cu salmonelă, disteria sau alte sau stafilococi care să ajungă pe piață. Directiva prevede ca în criteriile de acceptare a unui adictiv să se țină cont de necesitatea tehnologică rezonabilă. Sigur că acest cuvânt nu spune prea multe. Este evident că funcția trombinei este de combi a combina mai multe țesuturi de carne și are un efect stabilizator, pentru că permite o legătură a proteinelor între ele, deci a proteinelor de carne, a bucăților de carne, așadar bucățile respective reconstituite vor ține mai bine împreună și vor dura mult mai mult decât o carne tradițională. Sigur că poți fi pentru sau împotriva acestei tehnologii, dar pentru a putea oferi pe piață o carne de mai bună calitate, ce e adevărat, ce e drept, dar care să corespundă criteriilor de sănătate la un preț mult mai jos, mai scăzut decât o carne pură, este un lucru de considerat. O friptură de acest gen, o bucată de carne mai combinată, costă mai puțin decât, bineînțeles, o bucată pură de carne, pentru că tehnologia există deja și pentru că există o serie de aditivi, caragenatele, polisfosfatele și altele care sunt autorizate și care au aceleași proprietăți, și noi, în bucătăriile noastre de acasă, folosim, de exemplu, albușul, gălbenușul și plasma pentru a putea lega anumite alimente când facem bucătărie. Da, doamnă Grosteț, sunt convinsă că și dumneavoastră folosiți, în fine, nu știu ce fel de bucătărie faceți, dar poate că faceți pateuri câteodată, pateuri de legume, pateuri de carne și folosiți probabil albușul pentru a lega aluatul. Nu vă cunosc destul de bine, dar sunt convins că toată lumea face așa ceva în bucătării, dar nu cu trombina, bineînțeles. Dar, bineînțeles, același principiu. Un punct foarte important care este inducerea în îndurarea consumatorului. Este pentru prima dată că noi, în legislația noastră, introducem anumite elemente pentru a evita această inducere în eroare. În ceea ce privește restaurantele sau uh, alte locuri în care se vând uh, astfel de produse, cum ar fi supermarketurile și așa mai departe, aici uh, aici este unul din punctele principale care trebuie discutate. Pe de altă parte, o să scrie pe produsele respective care se vând produs recombinat, produs re, um, um, produs format din mai multe bucăți de carne, așadar. Nu este vorba de o singură bucată de carne și consumatorul va ști că este vorba de o recombinare a mai multor bucăți. Propunem Așadar, să se specifice și originea speciei animale care a dus la această trombină, fie că e vorba de carne bovină sau porcină, pentru că e vorba, pe de altă parte, de aspecte religioase. Există proteine care sunt folosite pentru același scop, dar care nu sunt aditive alimentari, la care nu se știe care este originea speciei animale și care sunt problematice pentru musulmani, pentru uh, cei care mănâncă hindu sau cei care, deci cei care nu vor să mănânce carne de vacă pentru că consideră că vaca este un animal sacru, dar în momentul de față, într-adevăr, nu se spune, nu se specifică de unde vin acești aditivi. Pentru prima dată acum s-ar, s-ar spune de unde vin acești aditivi. Pe de altă parte, e vorba de o mai bună transparență, de o mai bună informare pentru consumatori care ar putea să aleagă în cunoștință de cauză. Este clar că e o problemă de fraudă în ceea ce privește restaurantele, unde nu se vede, bineînțeles, ambalajul. Dar statele membre trebuie să controleze acest aspect. Ei sunt ele sunt competente pentru această legislație și trebuie să vadă dacă în restaurantele respective se vândă, se vinde un produs care n-ar trebui să fie vândut. Este răspunderea statelor membre. Aici vorbim despre verificarea și implementarea legislației comunitare. Este sarcina inspectorilor alimentari, inspectorilor sanitari care merg să controleze restaurantele respective și care trebuie să verifice că aceste produse nu sunt folosite în restaurante. Și dacă dumneavoastră veți vota acest text, dacă textul va trece, textul va specifica foarte clar acest lucru și vom face presiune asupra statelor membre uh, pentru că în cazul în care vânzarea se face doar la consumatorii finali în, într-o formă preambalată, să fie foarte clar ce se vinde și poate că nu vom vinde această carne la restaurante. Iată deci câteva argumente care probabil nu vă vor sau poate nu vă vor satisface, dar care corespund celor trei criterii ale directivei nu creează probleme de sănătate pentru consumator, pare foarte clar acest lucru, o nevoie tehnologică justificată și neinducere în eroarea consumatorului. Iată cele trei criterii care trebuie respectate pentru directiva aceasta și pe care trebuie să le evaluăm în momentul în care propunem statelor membre acest procedeu. Și bineînțeles, îl propunem și dumneavoastră în uh, cadrul care veți trebui după aceea să aflătați. Mulțumesc, doamnă președinte. C'était particulièrement redoutable, euh, mais merci. Mulțumesc. Câteva observații, poate numele raportoarei, în ca și concluzie. Nu voi repeta toate argumentele pe care le-am introdus inițial în discuție, doar câteva cuvinte și comentarii la adresa colegilor și la adresa comisiei spuneți din partea Comisiei că nu există niciun fel de riscuri. Și eu am spus în nu există riscuri care să provină din substanța inițială ca atare, ci de riscuri care sunt uh, legate de, din, uh, rezultă din aglomerarea acestor substanțe și utilizarea lor. Deci nu este doar o chestiune uh, care revine ca responsabilitate industriei să minimizeze riscul, ci este și o responsabilitate care revine politicienilor și uh, cred că acesta trebuie să fie argumentul nostru, să acționăm în spiritul propriilor noastre recomandări. Aici în legislația privind aditivii alimentari se spune că utilizarea oricărui cărui tip de aditiv trebuie să aibă avantaje pentru consumatori. Dumneavoastră încercați mereu să aduceți contraargumente că nu ar fi dezavantaje, dar nu ați menționat în niciun fel vreun avantaj care să ne convingă să uh, recurgem la acest produs. Spuneați că procedura tehnologică ar putea să ducă la uh, scoaterea pe piața unui produs mai ieftin. Nici măcar nu avem garanția că producătorii intenționează să ofere un produs mai ieftin pe piață pentru că ei vor încerca să, să maximizeze propriul profit. Uh, deci uh, nu avem din acest punct de vedere niciun fel de uh, evaluare dacă uh, vor exista prețuri mai mici, dar chiar